um, violența și um, fac apel la acte violente și de terorism și le um, incită. Nu este normal să existe aceste site-uri ilegale care să facă apologia terorismului și care să fie atât de accesibile. Pentru că e foarte ușor să le găsești atunci când uh, tastezi un anumit cuvânt cheie pe un motor de căutare. Uneori s-ar putea să existe și mici probleme de uh, formulare, eu niciodată n-am vorbit despre o izolare sau o segregare, am vorbit despre o um, distanțare um, de a acelor persoane care au fost condamnate pentru acte de terorism uh, și m-am de cea, din ceea ce se întâmplă în um, închisorile din regiunea Parisului, dar acești oameni nu sunt condamnați la izolare, ei intră în contact și cu alți deținut. Acum mă ocup de scrierea amendamentelor de compromis și am să revin în septembrie către raportorii din umbră. Cam în mare uh, pe această temă au fost depuse amendamente. A fost o muncă complexă, uh, rodnică și amendamentele, cum spuneam, s-au concentrat pe aceste câteva subiecte pe care eu le-am menționat. Sunt convinsă că vom găsi un compromis interesant și uh, inteligent. Vă mulțumesc! Um... Mulțumesc, Rașida. Acum ar fi rândul raportorilor din umbră. Începem cu Ana Gomez. Je voudrais, euh, je voudrais remercier Și eu vreau să-i mulțumesc doamnei Dati, doamnei raportor, pentru faptul că a fost atât de disponibilă. S-a făcut totul într-o atmosferă pozitivă și cred că putem să facem treabă bună și împreună cu ceilalți raportori din umbră, simplul fapt că am cosemnat multe amendamente vă dovedește că avem o convergență de opinii și avem spirit de deschidere ca să ținem cont de diferitele uh, sensibilități pentru că trebuie să ne gândim la interesul nostru comun, lupta împotriva radicalizării, dar și respectarea drepturilor fundamentale. E mai ușor, am să vorbesc în engleză, spune vorbitoarea, pentru că notițele mele sunt în limba engleză. Mai rămân câteva aspecte unde nu suntem încă de acord, dar probabil că vom găsi un compromis. Mai întâi e vorba despre segregarea din închisori uh, pentru a evita radicalizarea. Probabil că e o chestiune de exprimare, dar alineatul 5 în forma sa actuală nu poate să fie acceptat de grupul meu. Știu că este una dintre principalele idei din raportul doamnei Dati. Cred că nu putem să um, punem um, bece în roate acestor oameni în calea dorințelor de reintegrare. Dacă presupunem că mm, sunt o cauză pierdută, atunci și noi până la urmă suntem o cauză pierdută. Deci trebuie să vedem cum putem să-i reintegrăm, care este um, investiția pe care poate să o facă societatea ca să favorizeze integrarea și nu segregarea, fie ea pentru deținuți sau pentru cei care nu sunt neapărat în închisori sau atunci când ies din închisoare. Cred că trebuie să găsim un echilibru, doamnă președinte. Nu putem să punem pe seama furnizorilor de internet toată răspunderea. Nu cred că așa vom, îi vom descuraja pe cei care creează aceste uh, pagini uh, ilegale care incită la ură, la radicalizare, fac prozelitism și așa mai departe. E important să avem un cadru legislativ care să fie uh, realist și uh, echitabil. Avem um, nevoie de control um, judiciar la fiecare etapă, deoarece e foarte ușor să mm, treci frontiera mm, și să ajungi să faci cenzură de aceea mi se pare că calea de urmat este să ai control judiciar la fiecare etapă. Mi se pare și mai important să avem uh, discursuri uh, inteligente care să contracareze discursurile urii și incitarea la radicalizare. Și acest lucru să se facă prin implicarea mm, comunităților locale, a societății civile, a avem nevoie de acțiuni sprijinite ă, de guverne, de comisie, sprijinite financiar și nu numai. În această comisie trebuie să ă, încercăm să creăm punți între ă, abordarea pe care o avem față de securitatea internă și securitatea externă. Până la urmă nu mai există o frontieră atât de clară între securitatea externă și securitatea internă. Până și aici, la Parlament, uneori tindem să avem um, această atitudine diferită, însă eu cred că avem nevoie de o abordare holistică, să um, avem instrumente, mijloace care să um, devină convergente la un moment dat. Pentru că, vă spuneam, pentru mine una fără alta nu se poate și avem nevoie de mai mult schimb de informații între statele membre, inclusiv de informații secrete eu știu cum stau lucrurile acum și că e foarte greu să uh, îi convingi pe oameni să dea dovadă de încredere, să dea de încredere reciprocă, dar cum să luptăm împotriva terorismului dacă nu avem încredere unii în alții? Și dacă nu investim și nu ne angajăm în relații cu țările terțe, avem nevoie de parteneri în lupta împotriva terorismului. Mulți dintre ei, da, probabil că fac un joc dublu Și chiar dacă unii sunt uh, uh, cauza problemelor și a instabilității, uh, asta nu înseamnă că trebuie să rupem toate punțile cu ei. Avem nevoie de parteneri. Cred că putem să lucrăm foarte bine împreună, împreună cu raportorii din umbră și experții și o să ajungem la un bun compromis. Herzlichen Dank, Anna. Äh, Sophie Infeld. Mulțumesc, Ana. Sophie Infeld. Mulțumesc, doamnă președinte. O înlocuiesc pe Maite Pagasă Cordua, care este raportarea noastră din umbră. Am să încep spunând că am depus uh, și eu amendamente apropo de definiții, pentru că folosim termeni precum radicalizare și luptători străini. Foarte des ar trebui să fie totul foarte precis, să nu uităm că acești luptători străini, de fapt nu sunt străini, sunt din propriile noastre țări și când vorbim despre radicalizare, aș prefera să spunem extremism violent, pentru că ce înseamnă radical? Eu sunt una, o persoană radicală și mă radicalizez pe zi ce trece și asta ce înseamnă că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 și cred că vă concentrați prea mult pe măsurile de reprimare și ar trebui să vorbiți mai mult despre măsurile de prevenire. Și avem nevoie de acțiuni care să respecte drepturile omului. Raportarea noastră din umbră sublinează și importanța pe care trebuie să o joace societatea civilă, nu numai în comunitățile locale, acolo unde se fac recrutările, ci și în uh, închisori sau um, pe internet se vorbește, vorbește despre colaborarea dintre ONG-uri, de exemplu, și victime sau chiar și forțele de poliție. Spune că fenomenul de recrutare poate să fie unul global, dar nu ar trebui să arătăm cu degetul anumite țări sau regiuni, ar trebui să vorbim despre ce se întâmplă peste tot în lume, inclusiv înăuntrul frontierelor europene. Apropo de închisori, dumnea ei insistă din nou că ONG-urile trebuie să fie prezente și că și pregătirea personalului care lucrează în închisori este importantă ca să se prevină și să detecteze um, um radicalizarea. Uneori uh, amestecul uh, autorităților poate să fie contraproductiv, trebuie să existe libertate de exprimare, libertate de cult în închisori. În ceea ce privește internetul, ea vrea să trimită un mesaj pozitiv de cooperare. E clar că dacă acești oameni refuză cooperarea, nu înseamnă că noi trebuie să sacrificăm libertatea de exprimare. În ce privește educația, doamna Pagasa, Ortun, Pagasa Ortundua spune că educația ar trebui să um, ocupe un loc mai important în acest raport. Pentru că prin educație putem să um, arătăm um, tinerilor, uh, ce înseamnă să accepti pe celălalt, ce înseamnă uh, pluralitatea și că respectul celuilalt este indispensabil. Programe specifice care se concentrează pe uh, identități pozitive, dar încă o dată amestecul excesiv al autorităților riscă să nu dea rezultate și de asemenea și programele educaționale trebuie monitorizate și educația nu ține numai de școli, ci și de familii și de mediul social. Vrem să insistăm asupra uh, măsurilor în acest domeniu, mână în mână cu organizațiile și specialiștii care au deja experiență în ce privește lupta împotriva uh, radicalismelor. Uh, doamna raportor din umbră Uh, are multă experiență în domeniu uh, pentru că vine din țara Baștilor. Ea sublinează că este nevoie de schimb de informații și de bune practici și să ne asigurăm că drepturile fundamentale vor fi respectate și statul de drept, de asemenea, trebuie să fie respectat chiar în cazuri um, de um, recrutare. Vielen herzlichen Dank, Sophie. Mulțumesc. Colega Spinelli. Danke, President. Eh, merci, eh, Madame Rashida Dati. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc, doamnă Rașla Dati, pentru această muncă care a fost eh, dificilă, delicată, dați-mi voie să-mi vorbesc limba maternă. Pentru că și eu am notițe în scris. Rolul meu de raportor din umbră pentru grupul meu. Eu am hotărât să cer părerea de la 14 ONG-uri și am făcut o sinteză a răspunsurilor lor și ei exprimă cam aceleași îngrijorări pe trei puncte cruciale. Raportul, cred eu, se concentrează pe măsuri de reprimare mai degrabă decât de prevenire. Să nu uităm că multe dintre atacuri uh, își au originea în propriile noastre societăți și în periferiile marilor orașe din Europa și nu sunt organizate de oameni din exterior. Și Trebuie să fim atenți pentru că ce scrie în raport ar putea să aibă consecințe. Am putea stigmatiza anumite comunități religioase. Vă aduc aminte atacurile din 2000 2013, 2014. În 2013, extremismul religios uh, este cauza a doua atacuri din 100 care au avut loc poate peste toată lume, iar în 2014 nu a existat niciun atac uh, de natură religioasă. Cel puțin așa spune Europolul. De aceea, eu chiar și pe uh, planul exprimării sunt de acord cu doamna Indveld. Și eu prefer să folosim termeni mai exact, chiar dacă poate sunt mai generici. Mai degrabă să spunem extremism violent decât uh, uh radicalizare, uh, fundamentalism. Un fundamentalism poate să fie uh, Poți să fii fundamentalist, dar să nu fii violent. Deci nu trebuie să îi stigmatizăm pe acești oameni. Eu mi-am uh, exprimat intențiile în amendamentele pe care le-am depus în numele grupului meu și am arătat ce rol joacă excluziunea socială, cum se ajunge la marginalizarea persoanelor ei, se simt cumva lăsați pe din afara societății și uh, chiar respinși de către ea. Sunt și eu împotriva segregării în închisori. Dar pot să înțeleg, în această comisie deja s-a mai vorbit despre acest lucru. Doamnei Dati această termen nu îi se pare ca fiind cel pe care l-a folosit. Știu că ea n-a spus uh, segregare sau izolare, dar așa s-a tradus în toate limbile, deci cred că trebuie să uh, găsim un alt cuvânt. E foarte important um, terminologia și cum va fi ea tradusă. În ce privește internetul, un punct deosebit de sensibil pentru grupul nostru, orice fel de formă de control poate să orice fel de cenzură trebuie examinate cu multă atenție, trebuie să existe toate garanțiile ca să nu um, restrângem în vreun fel uh, libertățile utilizatorilor. În ce privește educația, da, să ai cursuri pe tema toleranței, ai respectului pentru diversitate și în ceea ce privește cooperarea judiciară cu state terțe, un subiect la care eu țin foarte mult, am cerut ca în orice fel de acord semnat să existe această clauză obligatorie a respectării standardelor europene sau chiar a unor standarde mai extinse decât standardele europene. Am cerut să nu se mai pună semnul legal între imigrație și terorism și sunt împotriva oricărui fel de profiling uh, uh, etnic. Eu sper, evident, că putem să găsim vreun compromis, măcar pe plan lexical, și sper totuși că o parte sau o mare parte dintre amendamentele mele vor fi avute în vedere. Vă mulțumesc. Herzlichen Dank, Kollegin Spinele. Mulțumesc, doamne Spinele. Următorul vorbitor. Uh, thank you, um, President. Jean Lambert. Mulțumesc, doamnă președinte, îi mulțumesc și doamnei Dati pentru raportul dumneai. ei. Vom avea ceva treabă pe vară. Va trebui să analizăm toate aceste amendamente care oferă un evantai foarte larg de opțiuni. Nu cred că putem să ne protejăm frontierele prin măsuri de Um, reprimare, nu putem nici să avem un raport uh, care este ca un fel de pază și punem totul înăuntru. Eu cred că unii au depus amendamente numai ca să-și apere punctul de vedere, poate că unele dintre ele sunt mai bune decât cele pe care am putut eu să le depun, dar întotdeauna există o, o cale de înțelegere. Vreau să reacționez la cele spuse deja. Da, Trebuie să fie foarte clar despre ce vorbim aici. Ca și alții înaintea mea, și eu am depus în numele grupului meu amendamente, ca de exemplu 21, în care să se spună clar ce înseamnă radicalizare, în ce context discutăm despre radicalizare și de asemenea nici termenul foreign fighter, luptători străini, nu ne place. Să nu uităm că foarte des aceștia sunt uh, uh, resortisanți europeni. Și în ce privește domeniul de acoperire? Cum spuneam, să se înțeleagă despre ce va fi vorba în raport, să nu se plece în toate direcțiile. De aceea am depus amendamentul 23 și 142 ca să lămurim lucrurile, să știm despre ce vorbim aici, că nu um, spunem că radicalizarea este tipică pentru o, o anumită ideologie sau o anumită religie. Există foarte multe atacuri uh, islamofobe, um, antisemite, atacuri în care au murit mulți musulmani, ca și atrocitățile din metroul uh, Um, din Londra. Deci sunt um, oameni diferiți, um, grupuri diferite care comit crime și nu țin numai de o, cum spuneam, de o singură religie sau o singură ideologie și trebuie să fim foarte atenți și să ținem minte de acest lucru, să, să luăm culoarea minte la acest lucru ca să nu stigmatizăm pe nimeni. Uh, de asemenea, în ce privește internetul, să se înțeleagă clar cine poartă răspunderea pentru supraveghere și cine pentru acordarea de asistență. Cu cât uh, lăsăm pe oameni să creadă că tot sistemul trebuie să fie supravegheat și este supravegheat, cu atât ei vor fi mai sceptici, mai bănuitori. Și oricum, nu trebuie să facem amalgamul. Uh, nu, una este să faci apologia terorismului și alta este să te dedai la acte de terorism. Și să vedem ce dezbatere este permisă, ca de exemplu una care avea loc într-un mediu universitar. Și în primul rând, cum putem să contraatacăm? Uh, ce reacții să avem atunci când constatăm că um, un anumit site, să spunem, face apologia terorismului. În ce privește închisorile, sunt convinsă că vom reveni când vom discuta despre compromisuri. Internetul. Legislația europeană este punctul nostru de referință deocamdată, unde avem măsurile împotriva pornografiei infantile și a, a abuzului de copii Și în ce privește colaborarea cu țările terțe, și aici trebuie să fie foarte clar cum se desfășoară această colaborare. Am învățat câteva lucruri, ca de exemplu despre Guantanamo. Americanii acum consideră că Guantanamo este un loc unde se recrutează viitori teroriști. De aceea spun să fim vigilenți când vorbim despre cooperarea cu țări terțe. Și în ce privește reintegrarea fostelor deținuți, să tragem învățăminte, să nu avem doar uh, o listă întreagă de idei preconcepute, așa cum văd în anumite amendamente. Sincer, nu um, o invidiez pe doamna raportor care trebuie să reușească să scrie niște compromisuri știind că s-au depus amendamente atât de diferite. Dar așteptăm să lucrăm în mod constructiv cu dumneavoastră. Mulțumesc. Colega Win. Mulțumesc, doamnă președinte. E cel mai important raport pe care l-am citit în ultima vreme. Aș putea spune, rezumând, că raportul încearcă să țină cont de drepturile omului. <clears throat> Alții au spus că în raport sunt menționați acești luptători externi, cum li se spune, date fiind problemele din vecinătate. Încerc să vă arăt o fotografie. Iată ce înseamnă astfel de luptători. Sunt cinci bărbați teroriști și ei au încercat să se poate verifica pe internet, e un filmuleț încercând să nece niște oameni. Este un uh, film îngrozitor. Sigur, se pune întrebarea ce facem în Uniunea Europeană cu aceste situații. Ieri, când vorbeam cu Eurojust, <clears throat> am auzit, vorbindu-se despre schimbul de informații, legături între diferitele grupuri teroriste, știm ce s-a întâmplat la Paris, la Bruxelles, în Londra și mai recent în Tunisia. trebuie să oprim intrarea teroriștilor în UE, trebuie să ne apărăm proprii cetățeni. Mulțumesc, domnule Winberg. Colega Betten, colegul, scuze. Raportul vorbește despre radicalizare ca și când ar fi un fenomen spontan un motiv care nu are un element fără cauză. Toate aceste mișcări au nevoie de o ideologie, măcar ca să justifice violența. Așa s-a văzut și în ultimii 50 de ani. Toți au avut un obiectiv pentru a justifica violența. Așa s-a văzut în ultimii 50 de ani. Iar valul actual are și el un astfel de ideologie, se vede cel mai bine la ISIS, încearcă să obțină acel califat, supremația religiei lor, dar raportul nu se referă deloc la această ideologie, nu spune nimic despre islam, despre jihadiști, dar apar aceste elemente în amendamente, deci tot e bine. Cred că un element comun este că toți acești extremiști extremiști citesc aceeași literatură, adică Coranul care conține pasaje precum omoară infidelia oriunde întâlnești, plantează frica în inimile lor și așa mai departe, au ace... și profetul lor spune că ziua de judecată va veni când musulmanii vor, vor lupta cu evreii. <clears throat> Sunt surprins că nu ați examinat aceste texte. De ce este radicalizarea? Da, este extremism violent versiune militantă, violentă a cultului lui Mohamed și cel mai extrem exemplu este acel cult al morții când omori și nu-ți pasă dacă ești ucis pentru că ajunge în rai și te așteaptă 72 de virgine. Unor oameni li se pare o idee foarte interesantă. Ce facem? Trebuie să atacăm ideologia, nu poți face nimic până nu înțelegi ideologia și o problemă ideologi- ideologică între extremiști și moderați. Tocmai regele din uh, Iordania a fost aici de curând și a spus tocmai că e o luptă între moderați și extremiști. Și trebuie să-i susținem. Moderații trebuie să susțină, să constate că trebuie să respingă aceste acești extremiști și textele extremiste care nu se mai pot aplica în ziua de azi. Trebuie să uh, îi uh, respingă pe extremiști din moscheele lor și care nu au nimic de a face cu această religie. Iar guvernele din vest trebuie să arate clar că islamul fundamentalist nu are loc în democrațiile liberale din vest. Acum, măsuri practice, în primul rând, ar trebui să oprim imigrația în masă și nu să o grăbim, așa cum ziceam de dimineață, că le dăm mai multe căi legale de ajuns în Europa. Nu putem asimila nici măcar pe cei care sunt deja în statele noastre și care nu se uh, alătură idealurilor noastre. Nu ar trebui să mai finanțăm moschei și imamuri din, imam din țări precum Arabia Saudită sau Pakistan. Se pagă mulți bani în uh, crearea de, de uh, și noi avem moschei frumoase în uh, estul Londrei, de unde vin eu, și nu sunt plătiți de comunitățile locale, plătite aceste moschee, ci de bani din străinătate. Trebuie să ne schimbăm întâi modul nostru de gândire. Civilizația din vest trebuie în primul rând să-și schimbe modul de gândire. Mulțumim! Sunt de acord cu antevorbitorii. Nu prea știu cum a reușit doamna raportor, dar cum poți face un raport despre terorist fără să iei taurul de coarne și pare să devină un obicei. Ne referim strict doar la tinerii care nu par integrați, nu, nu se simt bineveniți nu vreau să le spun ideologiști, dar uh, luptă după o ideologie, cea islamică. Asta e problema, cred eu, și aș dori ca acest lucru să se, reva, să se vadă în uh, text. Dacă însă textul rămâne așa cum este, raportarea nu va îmbunătăți nimic, pentru că în loc să prevină întoarcerea teroriștilor în UE, raportul insistă pe păstrarea lor în UE. Eu cred că mai bine îi dăm afară și nu să-i păstrăm aici. Apoi, se vorbește de 5.000 de jihadiști. Unii au fost deportați, dar câți au fost reimportați și unde sunt? Avem vreo idee? Controlele la frontiere externe. Atât timp cât Uniunea Europeană primește cu brațele deschise bărci întregi, nave întregi, nu se va schimba nimic. E timpul ca Uniunea să se îndepărteze de această poziție slabă. Se întâlnesc la ceai cu imamii care propovăduiesc ura. Nu, trebuie să luăm măsuri mai dure, să ne închidem frontierele, să reintroducem controlele la frontiere și să trimitem navele înapoi, așa cum face Australia. și un ultim vorbitor, colegul Gerard Dupre. Ai cuvântul. Uh, merci, prezident. Mulțumesc, doamnă președinte. Am să încerc să fiu succint. În primul rând, o felicit pe doamna Dati pentru efortul său, pentru raportul său, cu toate că unii dintre noi, și normal, avem rezerve cu privire la anumite propuneri, anumite nuanțe, unii oameni merg mai departe cu aceste uh, concepte. Totuși, cred că raportul este bun pentru început. Nu vreau să o... Vreau să-i spun, doamnei raportor, să nu se lase afectate de cei care îi spun că este complezentă și vrea să încurajeze terorismul. Vreau să-i spun că toți acești oameni care o acuză dau dovadă de stupiditate și nu ar trebui să fie luați în seamă. Bineînțeles, printre imigranți, printre imigranții ilegali, poate că sunt teroriști, dar nu toți imigranții ilegali sunt teroriști. Trebuie să evităm să cădem în astfel de afirmații simpliste și tâmpite. Vorbiți despre strategie. Strategia a fost definită de mai multe ori de către Comisia Europeană și e actualizată. Acum însă avem nevoie mai degrabă de un plan de acțiune operațional care trebuie să fie pus în aplicare. Strategia o avem, ea a fost definită, însă punerea în aplicare are nevoie de un plan uh, operațional cu măsuri reale, concrete. Asta trebuie să mm, asta trebuie să fie elementul pe care ne concentrăm noi. Apoi, în ceea ce privește terminologia și discuțiile cu termenii utilizați, cred că referirea cea mai adecvată este cea din protocolul adițional al Consiliului Europei care vorbește despre extremism violent și radicalizare care duce la terorism. Aceasta este tocmai sintagma cea mai bună. Asta ar trebui să ne îngrijoreze pe noi. În al treilea rând, am dorit să consolidăm rolul Europol să-i dăm un rol mai bun, mai, mai mare în lupta împotriva conținuturilor și site-urilor teroriste care înfloresc la ora actuală. Să vorbim și despre moschei, însă studiile pe care le-am citit eu arată faptul că internetul are un impact mai mult asupra tinerilor decât moscheile. Și în rândul luptătorilor care merg să facă jihadul în Orientul Mijlociu, sunt mai mulți oameni care au fost influențați de către prietenilor de pe internet, de către ce se întâmplă în moschei. Întrebarea este o problemă delicată, supravegherea internetului, însă, totuși, un serviciu specializat ar putea să facă acest lucru și cred că e nevoie de acest lucru, ar fi eficient de la începutul lunii iulie au fost 50 de intervenții asupra unor site-uri care au fost scoase de pe internet datorită intervenției Europol. De aceea aș dori să subliniez importanța Europolului, care ar avea mult mai multă eficiență decât statele membre care ar acționa independent. Vă mai spun încă un lucru, mă alătur antevorbitorilor mei, nu trebuie să ne îngrijoreze doar ce se întâmplă în interiorul, în interiorul Uniunii Europene. Dimensiunea externă are și ea importanță. Trebuie să ne concentrăm pe țările care sunt fragile la ora actuală, în așa fel încât să luăm măsurile necesare ca să luptăm împotriva radicalizării tinerilor din acele țări. Uniunea Europeană trebuie să dedice mai multe resurse ajutării acelor țări, în așa fel încât acestea să se ocupe de viitorul tinerilor lor și să nu îi lase să decadă în violență și în terorism. Am să încheie aici, doamnă președinte. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat cuvântul. Herzlichen Dank, Gerard. Mulțumesc, Gerard. Colega Chieng a cerut și ea cuvântul, după care dăm din nou cuvântul de doamna raportor. Grazie, signor Presidente. E, um... Mulțumesc, doamnă președinte. Este un raport foarte, este un subiect foarte important și foarte interesant. Lucrez pe un subiect conex. La Libe mă interesează foarte mult să aud despre cum putem să rezolvăm această problemă din uh, punctul în acesta de vedere al drepturilor omorului, dar în același timp lucrez și la uh, Comisia de Cultură pe această temă. De asemenea, este o problemă și cu deradicalizarea tinerilor, oamenilor și familiilor lor. Deci, iată, este un domeniu foarte interesant de explorat. Cum putem oferi sprijin familiilor, persoanelor radicalizate, în așa fel încât să nu ajungem în situația unui cerc vicios? pe lângă familie, apoi ar mai trebui să existe o rețea de sprijin pentru aceste persoane. Prin intermediul educației, în școli, ar trebui să, să existe programe școlare și culturale. Până și în închisoare ar trebui să existe astfel de programe, unde are loc cea mai mare proporție a radicalizărilor. Așadar, trebuie să avem proiecte specifice în acest scop. Ele pot fi de natură culturală sau psihologică, în așa fel încât prin aceste programe să aducem o contribuție în vederea ajutării acestor persoane. Când ele pleacă din programul de deradicalizare, ele, aceste persoane pot ajuta alte persoane, deoarece ele au trecut prin procesul respectiv și înțeleg despre ce este vorba. Am observat uh, ceva în multe intervenții. Nu cred că studiem suficient problema identificării acestor indivizi. Pentru că deseori generalizăm persoanele radicalizate, fie spunând că e vorba despre clasele defavorizate sau clasele cele mai sărace, eu cred că trebuie să uh, facem mai multe eforturi ca să înțelegem sociologia și să știm exact cine sunt oamenii care iau pe această cale, pentru că nu sunt neapărat cei mai săraci. Pot să provină și din alte medii. Și radicalizarea, recrutarea se poate face și pe internet. Nu, și nu sunt cei mai săraci sau cei defavorizați care au acces la um, acest tip de discursuri. Deci, uh, să nu fim luați prin surprindere. Noi, la Comisia Libe, trebuie să ținem cont de aceste aspecte culturale, educaționale, și închei cu un aspect care mi se pare prioritar. În educație să se promoveze um, interculturalismul, pentru că acest lucru ne ajută foarte mult pentru a Uh, combate aceste tendințe extremiste, promovând uh, alte culturi, alte religii și îndepărtând uh, teama și astfel luptând împotriva radicalizării. Um, mulțumesc, Rașida. Merci, merci. Mulțumesc, doamnă președinte. Mulțumesc tuturor pentru intervențiile lor. Sunt de acord cu problemele legate de terminologie cu doamna Gomez și cu doamn, domnul Depre și cu doamna Intveld. Într-adevăr, avem nevoie de o terminologie mai precisă pentru că, da, am auzit cele spuse de doamna Intveld. Radicalismul sau purismul religios nu duc neapărat la terorism, așadar avem nevoie de o definiție mai precisă. După cum a spus domnul Depre, e nevoie de mai multă eficiență. Cu cât vom fi mai ambigui, cu atât vom avea mai puțină eficiență. Așadar, într-adevăr, trebuie să avem un plan de acțiune eficient. Constatăm că Comisia are o abordare mai degrabă strategică decât concretă. În ceea ce privește izolarea deținuților și segregarea lor, nu sunt pentru. Însă avem nevoie de termenul corect aici, traducerea bineînțeles va fi și mai complicată, trebuie să facem acest lucru cu mai mare eficiență și dorim să le și trebuie să le permitem anumitor deținuți care ar putea să se radicalizeze, dar ar putea să nu se radicalizeze în același timp, oportunitatea de a uh, se deradicaliza. Și pe internet, bineînțeles, trebuie să încurajăm cooperarea. Trebuie să fim mult mai ferm vis-a-vis -vis de radicalizare de pe internet împotriva persoanelor care doresc să recruteze tineri. În ceea ce privește reprimarea, da, măsurile propuse sunt importante. În ceea ce privește prevenirea, raportul va trebui să conțină și măsuri de prevenire. Rolul Europol este și el absolut primordial, cred că este uh, instituția corectă la care ar trebui să apelăm, ea ne va putea ajuta să luptăm împotriva terorismului și radicalizării. În ceea ce privește finanțarea externă, la un moment dat ar trebui să avem mai mult control și ar trebui să fie mai clară strategia dublului joc al anumitor țări și să luptăm împotriva acestor strategii. De exemplu, Arabia Saudită are astfel, o astfel de un astfel de comportament. Ați vorbit despre Londra. Într-adevăr, există moschei care sunt finanțate în totalitate de către state terțe, fără să știe londonezii ce se întâmplă acolo. Sunt sigură că vom ajunge la compromisuri. Per total, suntem de acord cu toții. Însă, aș dori să aduc câteva răspunsuri Colegul vorbea despre oameni care au uh, opinii tâmpite, însă eu vreau, vreau să vă încurajez să nu trecem la insulte. Trebuie să înțelegem că imigrația nu, nu este egală cu terorismul. Da, sunt oameni care comit acte teroriste, dar nu trebuie să generalizăm, nu trebuie să atacăm un grup întreg de persoane imigranții. Dacă nu generalizăm, atunci vom fi mai eficienți. Nu trebuie să cădem în uh, astfel de uh, afirmații reducționiste, simpliste, caricaturale. Nu. Apoi cineva a spus că încerc să consider că teroriștii sunt victime. Ei bine, nu, eu vreau doar să mă asigur că sunt respectate drepturile fundamentale. Nu vreau să cădem în barbarie, să nu se întâmple ca la Guantanamo. Acolo la Guantanamo s-au întâmplat niște lucruri oribile. Oamenii au fost radicalizați și astfel au comis acte teroriste. Așadar, trebuie să dăm dovadă de responsabilitate. Suntem parlamentari, europeni într-o incintă europeană și aici trebuie să respectăm statul de drept și drepturile omului. Acest lucru ne permite să fim împreună și numai așa putem dezbate democratic chestiunile. Iată pe scurt ce vreau să spun. Dezbaterea de astăzi a fost interesantă. În urma ei, bineînțeles, vom mai discuta, vom ajunge la compromisuri și în septembrie vom mai vedea ce se întâmplă. Vă mulțumesc! Mulțumesc mult, dragă colegă! Mult succes! peste 660 de amendamente. Baftă în încercarea de a soluționa. 12 și 13 octombrie le vom spune la vot în Comisia Libe și în plen în noiembrie. Punctul 19 a fost amânat. Putem trece la punctul 20 cerere de răspuns uh, scris din partea Comisiei bani cheltuiți pentru Frontex în Spania, prezentată de Marina Albiol Guzman. Ne va vorbi conform regulului 134 un reprezentant al Comisiei Wojciech Kaluzinski. Vă rog. My name is Wojtek Kalocinski. I'm from DG, um, from the Commission, from DG. Mulțumesc, mă numesc Wojtek Kalocinski, sunt de la Comisie și aș dori să uh, dau un răspuns întrebării cu solicitare de răspuns în scris în ceea ce privește banii cheltuiți pentru Frontex în Spania. Doresc să dau câteva explicații. Această întrebare viza implementarea bugetului. Conform practicilor comisiei, am uh, trimis această întrebare la Frontex în așa fel încât să ne dea răspunsuri. Răspunsul a ajuns pe 18 iunie și, în urma informațiilor furnizate de către Frontex, Comisia a trimis o scrisoare adresată onorabilei membre și dori să sumarizez elementele care se regăseau în această scrisoare. În ceea ce privește alocarea financiară pentru Frontex, operațiuni coordonate găzduite de Spania, subliniez faptul că Frontex a cofinanțat și coordonat patru acțiuni comune găzduite de Spania în 2014. Operațiunea comună HERA, Indalao, operațiunea comună Minerva, operațiunea comună Focal Point C. Suma totală alocată în cadrul acestei operațiuni a fost de 4.681.000 de euro. În ceea ce privește utilizarea banilor, în ce privește sistemul de control, agenția are un sistem de monitorizare financiară fiabil care îi permite să asigure că banii cheltuiți sunt utilizați în mod corect. În întrebare se mai mm, făcea referire și la operațiunea Mos Maiorum. Aș dori să specific faptul că această operație a fost organizată în timpul președinției italiene a Consiliului Uniunii Europene, iar Comisia nu a făcut uh, contribuții la acea operațiune. În ceea ce privește evaluarea către experți a operațiunilor în comun, vreau să spunez că, în conformitate cu articolul 33.3 din regulamentul de înființare a Frontex, această agenție va evalua rezultatele tuturor operațiunilor comune și odată ce a fost completată o, agen o acțiune, Frontex va realiza o evaluare finală împreună cu statul gazdă. Implementarea operațională și aspectele financiare sunt evaluate în acest raport. În răspunsul adresat onorabilei membre există câteva mm, aspecte care vizează cele patru operațiuni menționate anterior, care au fost găzduite de către Spania și ni se spune în acea scrisoare care sunt rezultatele obținute. Nu știu dacă mai avem timp ca să trecem prin toate aceste elemente. Mm, am cele patru anexe aici, dacă doriți mai multe informații. Da, un coleg, o rog pe coleg, o întreb pe colega mea și i-am spune, da, ar dori să le citiți, vă rog. So, concerning join join operation... În ceea ce privește operațiunea comună HERA 2014, aceasta avea mai multe obiective diferite. Obiectivul principal era de a crește securitatea la frontieră. Conform evaluării făcute de către agenția Frontex, s-a realizat obiectivul. Următorul obiectiv a fost creșterea eficienței securității la frontieră. Agenția spune că acest obiectiv a fost atins în mod parțial. Apoi, alt obiectiv, creșterea cooperării operaționale, obiectiv atins în mod parțial. Creșterea schimbului de informații, obiectiv parțial atins creșterea eficienței schimbului de informații, parțial atins. Obiectivul de identificare a, a posibilelor riscuri și amenințări, obiectiv care nu a fost atins conform raportului oferit de către agenția Frontex. Aici era vorba de actualizarea informațiilor cu privire la rețelele teroriste din zonă și uh, Uh, identificarea riscurilor și amenințărilor mai pe larg. Deci acest obiectiv nu a fost atins. Următoarele două obiective se refereau la înființarea unor pra bune practici și uh, schimburile bune practici. Obiectiv atins. Ultimul obiectiv era stabilirea, sprijinirea stabilirilor instru, instru, um, structuri parlamentare. Obiectiv atins. Operațiunea comună Indalau 2014. Obiectivul de a crește securitatea la frontieră, obiectiv atins. Creșterea eficienței securității la frontieră, obiectiv atins. Obiectivul pentru creșterea cooperării operaționale, obiectiv atins. Creșterea schimbului de informații, obiectiv parțial atins. Obiectivul de creștere a eficienței schimbului de informații, obiectiv atins. Obiectivul de identificare a posibilelor uh, riscuri și amenințări obiectiv atins. Schimbul de bune practici obiectiv atins. Sprijinul pentru stabilirea structurilor parlamentare obiectiv atins. Cele trei operațiune care a fost găzuită de Spania în 2014, operațiunea Minerva. Obiectivul de a crește securitatea la frontieră, obiectivul atins creșterea eficienței securității la frontieră, obiectiv atins, creșterea capacității operaționale, obiectiv atins, obiectivul de creștere a schimbului de informații, obiectiv atins, creșterea eficienței schimbului de informații, obiectiv parțial atins, evaluarea, uh, identificarea riscurilor și amenințărilor parțial atins, schimbul de bune practici, obiectiv atins. Sprijinul pentru obiectivul pentru sprijinirea antrenării și trainingurilor, obiectiv parțial atins. Am avut apoi um, a patra operațiune, operațiunea comună Focal Point C 2014. Obiectivul de a crește securitatea la frontieră, obiectiv complet atins. Obiectivul de a crește eficiența securității la frontieră, obiectiv parțial atins. Creșterea cooperării operaționale, complet atins. Obiectivul acesta, obiectivul de a crește schimbul de informații, obiectiv parțial atins. Obiectivul de a crește eficiența schimbului informații, parțial atins. Obiectivul de a identifica anumite riscuri și amenințări, parțial atins acest obiectiv. Obiectivul de a stabili și de a face schimb de bune practici, obiectiv complet atins. Iar în ceea ce privește obiectivul privind uh, sprijinul uh, trainingurilor, obiectiv parțial atins. La sfârșit aș dori să subliniez faptul că, având în vedere că Frontex este o agenție independentă, în cadrul Uniunii Europene, înființată printr-un regulament al Consiliului, conform practicilor, responsabilitatea pentru aceste informații îi revine agenției Frontex. Ea a fost transmisă ca atare de către comisie, cum a fost primită de la Frontex. Mulțumesc pentru această informare detaliată. Vă rog. Bună. Mulțumesc, doamnă președinte. Pentru noi acest răspuns este insuficient, după cum ne așteptam. Pentru că, pe de o parte, Frontex este o agenție care nu este deloc transparentă. Acest lucru împiedică Parlamentul European să își uh, ducă la bun sfârșit uh, responsabilitatea de a, de a um, superviza activitatea fiscală a Frontex, deci de a conferi bugete. Dorim să știm câți bani datorează, câți bani um, uh, dă Frontex pentru zidul de la Melia, zidul care este absolut asasin, practic, cu acele cuțite instalate în zid. Este o practică ilegală care încalcă legea azilului, Constituția spaniolă, codul penal, directiva de relocare și multe alte documente importante din acest domeniu. Aceste fapte încar încalcă declarațiile de la Geneva, dreptul, uh, drepturile umane și multe alte drepturi. Uh. Toate aceste evenimente sunt uh, evenimente cotidiene. Langsam sprechen Puteți vorbi un pic mai lent, vă rog? un pic mai rar, e o viteză prea mare pentru interpreți astăzi. Vorbitoarea își cere scuze. După cum am spus, aceste efecte sunt foarte clare la ora actuală. Guvernul a legalizat toate aceste măsuri, de exemplu de la Melia, și astăzi Partidul Popular a reușit să amâne dezbatere cu privire la legea spaniolă a securității și, iată, încă o piedică în calea rezolvării acestor probleme. Cu toții știm că nu, adev- nu sunt adevărate anumite lucruri. De exemplu, formarea forțelor polițienești în ceea ce privește respectarea drepturilor omului. Am fost la Melia, am discutat cu oamenii acolo și am constatat că nu se, nu este adevărat pur și simplu, nu se pune în aplicare. Deci de ce, de ce consideră agenția că s-au îndeplinit acest obiectiv? Știm că 4 milioane de euro au fost datorați apărării frontierelor, însă întrebarea este de cine dorim să ne apărăm? Imigrantul este un inamic care ne amenință frontierele? Și în încheiere doresc să spun că toți acești bani ar fi mai bine să fie investiți, de exemplu, în uh, crearea unor spații și mecanisme în care se poate desfășura, exercita dreptul de a cere protecție internațională. De asemenea, acești bani pot fi investiți în țările de origine, așa fel încât să rezolvăm probleme economice care cauzează ca multă lume să-și părăsească casa și să emigreze. Comisia? Comisia? Doriți să mai uh, adăugați ceva? Se pare că nu. Atunci, trecem la următorul punct. 21. Acord între UE și Republica Dominicană cu privire la viza pe termen scurt, eliminarea acesteia. Raportor, doamna Maria Gabriel, care ajunge în câteva minute. Comisia e deja aici. Ar dorește comisia să înceapă. Irgendwie sind heute Nachmittag auch die Kommission. Pare că nici comisia nu mai e prea trează ne pamiaza aceasta. Cine e responsabil? Dumneavoastră, tânără doamnă, vă rog thank you, Madam Chair. Just to give a bit the background of, of the... Uh, Mulțumesc, doamnă președinte. Să vă spun câte ceva despre aceste acorduri. Comisia a prezentat în noiembrie 2012 o propunere pentru transferul de 5 persoane din unor națiuni din Caraibe și din Pacific în anexa 2. Știți că acolo sunt menționate țările exonerate de cerințe de viză. Am făcut această evaluare caz după caz și am ținut cont de o serie de criterii, posibilul risc, imigrație, politici publice, elemente de securitate, relații externe ale UE, coerența regională și reciprocitate. Au avut loc negocieri cu colegiuitorii, a fost adoptat în mai anul trecut regulamentul, inclusiv cu aceste țări din Caraibe și Pacific și Emiratele Arabe Unite, Peru și Columbia, propuse de comisie că, pentru transfer pe această listă pozitivă. Drept condiție, acest text e acum în vigoare, trebuie încheiat însă și un acord de exonerare de vize cu fiecare dintre aceste țări, ca să avem reciprocitate, astfel încât și cetățenii UE să poată călători în aceste țări fără viză în aceeași perioadă, pentru aceeași durată. Deocamdată acorduri au fost semnate cu nouă țări și vor intra în vigoare cu Republica Dominicană, Granada, Sant Lucia, San Vincent, Grenadinele și Trinidad Tobago. Cu trei state pacifice, Samoa, Vanuatu și Timor-Leste și cu Emiratele Arabe Unite. Aceste acorduri au fost încheiate și vor intra în vigoare și acum sunt trimise Parlamentului pentru adoptare. Cât privește Conținutul sunt toate la fel, le voi prezenta o singură dată. E, pot E vorba de 90 de zile, în orice perioadă de 180 de zile, în zona Schengen. Și există o explicație în anexă care spune cum trebuie interpretat acest calcul. Nu se aplică persoanelor care călătoresc în scop lucrativ. Există și o anexă care ne explică cum să, declar, cum să analizăm aceasta, să nu includem persoanele în scop de afaceri sau pentru întâlniri sau aceștia da, dar nu cei care lucrează. Nu cei care vin să lucreze. Iar pentru a clarifica, se aplică și celor patru țări asociate, nu pe baza acordurilor, dar sunt încurajate să încheie acorduri bilaterale cu aceste țări și trebuie să se aplice celor patru țări asociate. Același lucru și pentru statele care nu aplică încă achiul Schengen întru totul. Și un ultim punct. Trebuie deplinite toate condițiile Cam aceasta ar fi implementarea prin acordurile bilaterale. Cam aceasta e situația. Mulțumesc. Mulțumesc. A venit și doamna raportor, Maria Gabriel. Negocierile au început la sfârșitul 2014 semnate în mai 2015 și acum au ajuns, iată, în Parlament. Maria, îți dau cuvântul. Merci, Madame le Président. Mulțumesc, doamna președinte, dragi colegi. Am să încep prin a spune că eh, la Parlament ținem foarte mult la acest subiect și ne bucurăm că uh, avem această discuție, dincolo de procedura tehnică, pentru fiecare dintre aceste rapoarte trebuie să ne gândim și la dimensiunea politică a acestor acorduri de exemptare de viză, atât pentru cetățenii noștri, cât și pentru obiectivele de politică externă ale Uniunii. E vorba despre 10 țări ACP, Dominic, Granada, San Lucie, San Vincent și Grenadine, Trinidad, Tobago, Samoa, Timor Oriental și Vanuatu, fac uh, parte din parteneriatul nostru de la acordul de la Cotonou, din dialogul nostru politic și din legăturile politice și culturale care ne unesc. De, în plus, acordul de derogare de viză pentru Emiratele Arabe Unite, care este prima țară arabă care încheie un asemenea acord cu Uniunea, Europeană, trebuie să fie bazat într-un context mai larg pentru că aici cele două părți au interese comune pentru a stabiliza macroregiunea și pentru a fi parteneri fiabili. Reamintesc că Emiretele Arabe Unite au garantat reciprocitatea totală și egalitatea de tratament pentru toți cetățenii europeni din martie 2014 și au creat un grup de lucru tehnic între UE și Emiratele Arabe Unite pe tema drepturilor omului. Asemenea, practici pot să servească de model pentru alte țări din regiune, și ar trebui să continuăm să semnăm asemenea acorduri. E vorba despre scutirea de viză pentru uh, sejurul de scurtă durată și astfel relațiile dintre Uniunea Europeană și aceste nouă țări se aprofundează. În plus, putem să consolidăm relațiile mm, economice și culturale cu aceste țări și putem să intensificăm dialogul politic, inclusiv pe tema drepturilor omului și a libertăților fundamentale. Scutirea de viză va oferi oportunități economice pentru Uniune și pentru țări terțe, fie prin creșterea numărului de turiști și facilitarea călătorilor pentru întreprinzători și investitori, constatăm că în aceste țări turismul este înfloritor și ne interesează și pe noi, europenii. Este normal să amintim că în anumite țări nu există niciun consulat a acestor țări membre și ei trebuie să își facă cererea de vize Schengen în străinătate, ceea ce reprezintă un cost important și justifică scutirea de viză. În ce privește Emiratele Arabe Unite, știm că obligația de viză, costul vizei și obligația de a-ți planifica călătoria uh, sunt principalele motive care împiedică călătoria. Trebuie să mai spunem că aceste acorduri trebuie să fie un instrument pentru a ne atinge obiectivele de politică externă. Vă amintesc că modificarea regulamentului care a dus la transferul la 19 țări pe lista pozitivă a modificat și criteriile de luat în calcul uh, pentru evaluarea făcută de la țară la țară, ca să știm dacă ea poate să fie transferită pe lista pozitivă sau nu. Și după încheierea acordurilor trebuie să continuăm monitorizarea ca să vedem dacă se respectă uh, condițiile importante pentru Uniunea Europeană, mai ales dialogul politic și um, uh, drepturile fundamentale. Știți că ratele de refuz uh, sunt foarte mici pentru aceste țări ACP, ceea ce arată că există o încredere față de resortisanții din aceste țări. Mai sunt și alte aspecte pe care aș vrea să le subliniez și în calitate de raportor vreau să cer câteva precizări comisiei. Mai întâi aș vrea să știu dacă putem avea mai multe detalii în ce privește securitatea pașapoartelor din aceste țări și măsurile de luat pentru a evita practici de genul uh, um, să devii cetățean al uneia din aceste țări ca apoi să poți să emigrezi. Îmi pun această întrebare mai ales pentru Republica Dominicană și vreau să formulez și alte trei observații apropo de rolul Parlamentului European. Mai întâi regret faptul că Parlamentul nu este informat în timp util în ce privește felul în care progresează negocierile bilaterale. În 2014-19 țări au fost incluse pe lista uh, pozitivă și profit de această ocazie ca să întreb Comisia ce se întâmplă cu negocierea cu celelalte 10 țări, uh, inclusiv ce, um, țările uh, care fac parte din zona ACP și fiind o instituție aleasă uh, prin vot direct și care apără democrația și drepturile omului, aș vrea să atrag atenția și asupra Comitetului Mixt. Am făcut deja acest lucru în calitatea mea de raportor, dar continui să insist asupra acestui punct. Întreb, care este rolul Parlamentului în Comitetul Mixt de gestionare a acordurilor? Cred că ar trebui să avem un rol mult mai activ pentru că este un subiect foarte important pentru noi toți. În plus, îmi pun întrebări în ce privește punerea în aplicare provizorie a acordurilor înainte de a se obține um, aprobarea Parlamentului. Ce justifică o asemenea practică? Înțeleg că doriți să reduceți durata unei proceduri care deseori pare lungă și complexă, ce obține în ochii celor partenere, că vreți ca această scutire să intre în vigoare cât mai repede cu putință, însă dacă ați asociat Parlamentul mai mult în timpul negocierilor, sunt convinsă că am putea ajunge la același rezultat fără să reducem marja de manevră a Parlamentului în hotărârea sa. Deci am o întrebare suplimentară în ce privește acordurile deja aplicate din una mai până în prezent. Comisia are deja niște cifre în ce privește mobilitatea uh, resortisanților acestor țări către statele membre și în sens invers. În calitate de raportor, eu apăr această scutire de vize, sunt pentru adoptarea acestor acorduri și mulțumesc colegilor raportori din umbră și Aștept părerea colegilor și vreau să mulțumesc anticipat Comisiei pentru răspunsuri și pentru contribuțiile pe care ni le va da astăzi, pentru ca și poziția Parlamentului să fie comunicată cât mai repede cu putință. Vă mulțumesc! Mulțumesc, dragă Maria Gabriel. Ana Gomez are cuvântul acum. Că Mulțumesc. Mă bucur că Maria s-a întors la Parlament. Și am să vă citesc ce mi-a lăsat colega Silvi Guillaume, raportul noastră din umbră. Ea își exprimă regretul că nu a fost prezentă la acest prim schimb de vederi pe tema acestor acorduri. E poate inutil să amintim acest lucru, însă politica de vize și asemenea acorduri sunt indispensabile pentru a favoriza mobilitatea în Uniunea Europeană și între UE și țările terțe. În plus, asemenea acorduri contribuie la aprofundarea relațiilor dintre UE și țările terțe vizate. Această cooperare reînnoită are un impact asupra mobilității, dar și asupra altor aspecte fundamentale, ca de exemplu dezvoltarea legăturilor economice, umanitare, culturale, științifice și altele. Și consolidează legăturile dintre popoare, pentru că libera circulație este totuși un drept fundamental în UE. Vreau să insist asupra trei elemente. Nevoia punerii în aplicare a unui mecanism de reciprocitate. Importanța pe care o are pentru Parlament monitorizarea aplicării acestor acorduri și faptul că Parlamentul trebuie să fie în mod constant informat în ce privește rezultatele punerii în aplicare a acestor acorduri. Și să se respecte acordul interinstituțional. În sfârșit, drepturile omului și democrația, un subiect care merită o atenție constantă din partea Parlamentului. Silvii subliniază faptul că salută deja viitoarele schimburi de vederi uh, rodnice pe care le vom avea, mai mult ca sigur, cu doamna raportor și cu celălalt raportor din umbră. Doamna Vergia. Mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu, vreau să spun că mă bucur să o revăd pe Maria. Întotdeauna este o plăcere să lucrez cu ea. Deci, mă bucur, o salut eu, din principiu, eu vreau ca toate vizele pentru șederile scurte să fie liberalizate, pentru că ne dăm seama că aceste vize creează mai multe probleme decât rezolvă. Deci chiar nu am nicio obiecție de principiu față de acordarea unor asemenea scutiri de viză. Sunt de acord cu observațiile preliminare pe care le-a formulat și Maria și Silvie prin um, intermediul Anei Gomes. Sunt surprinsă de faptul că noi suntem sesizați după ce acordurile deja au, au intrat în vigoare, chiar dacă au intrat în vigoare în mod temporar. Asta înseamnă că ele deja se aplică, deci noi practic suntem puși în fața faptului împlinit și nu e bine că se întâmplă așa. Indiferent care sunt justificările, nu văd de ce era atât de urgent să um, vă lipsiți de acordul prealabil al Parlamentului European. Nu știu, poate că e din cauza că suntem uh, în prag de vacanță și ați vrut să acordați aceste scutiri de viză ca să încurajați turismul, pentru că dacă există un punct comun în aceste state este că sunt destinații turistice pentru cetățenii noștri. Și vreau să mai fac o observație în ce privește logica acestui uh, pachet, 5 țări din Caraibe, 2 din Pacificul Sud și Ara Emiratele Arabe Unite. Aici îmi pun cele mai multe întrebări, care este mai puțin o destinație turistică decât celelalte țări. Sunt mulțumită că există principiul reciprocității în aceste acorduri, el ar trebui să fie omniprezent, altfel este de dreptul de neînțeles. Mai am o observație generală apropo de ambasade. Așa cum a spus și Maria, um, sper că vom um, face progrese și cu celelalte două rapoarte în ce privește vizele, pentru că cu unul dintre ele avem mari dificultăți. Oricum, totul se îndreaptă în direcția cea bună și mă bucur încă o dată că voi lucra cu Maria Gabriel. Ne-am dat întâlnire în septembrie ca să uh, discutăm mai în profunzime despre aceste subiecte, dar atitudinea noastră este favorabilă. Mulțumesc, acum are cuvântul doamna Valeru. Tack så mycket, fru ordförande. Det är lurarna på som gäller. Mulțumesc. Doamna președinte, vreau și eu să spun că este foarte important să semnăm asemenea acorduri. Cu cât mai multe, cu atât mai bine. Grupul meu consideră că oamenii trebuie să se poată deplasa cât mai liber cu putință. Și de aceea este o veste bună că avem asemenea acorduri. Eu nu am fost prezentă atunci când s-a lansat uh, această mm, mm, discuție, poate în urmă cu câțiva ani, dar am înțeles că s-au abordat mai multe puncte decât doamna raportor, mai ales în ce privește Uh, cetățenia. Vreau să aflu mai multe detalii. De ce există o asemenea miză? De ce au existat modificări recente în ce privește legea cetățenii în aceste state? Emiratele Arabe Unite și acolo situația drepturilor omului lasă de dorit. S-a spus deja acest lucru. Și mai ales în ce privește uh, populațiile um, de LGBT, drepturile lor sunt încălcate. Da, e bine să se acorde facilități pentru obținerea vizelor sau um, să se scutească de viză, dar uh, sper ca cei care au cel mai mult nevoie de vize, ca de exemplu apărătorii drepturilor omului, să aibă acces la aceste um, um vize vă rog să spuneți mai multe despre situația apărătorilor drepturilor omului în Emiratele Arabe Unite, dar și în celelalte țări. Mulțumesc, doamna Kienge, are acum cuvântul. Vă mulțumesc, doamnă președinte, și eu mă bucur să o revăd pe Maria. Un subiect deosebit de important care ne interesează pe noi scutirea de viză și acordurile aferente și ține foarte mult și de um, um, nucleul muncii noastre în Parlament. Eu fac parte și din delegația interparlamentară cu țările ACP. Ei întotdeauna se plâng de faptul că sunt umiliți, că călătorile lor sunt întârziate și ca atare și începerea lucrărilor noastre este întârziată. Eu cred că, dincolo de toate aspectele care au fost subliniate, ar trebui să ne gândim și la um, um, relațiile pe care le avem cu persoanele cu care, față de care ne luăm angajamente și ar trebui să elaborăm aceste acorduri astfel încât ele să fie um, transparente, dar să, să fie și respectoase. E adevărat că se poate facilita turismul, se pot facilita relațiile economice, dar uh, eu vreau să vă atrag atenția asupra contactelor pe care le avem cu aceste țări. Eu vreau să știu, nu putem să ținem cont de toate țările cu care avem uh, relații strânse, ca de exemplu țările din uh, ACP, care de nenumărate ori au cerut din partea noastră să ne luăm un angajament. Mă rog, noi, Parlamentul sau instituțiile europene, să ne luăm un angajament concret în ce privește politica vizelor. Știu că și Maria se implică, dar aș vrea să am un răspuns concret, să știu în ce fază am ajuns și dacă mai există și alte țări cu care se negociază asemenea acorduri și care sunt țările care încă așteaptă un răspuns. Mulțumesc. Herzlichen Mulțumesc și o trecere foarte bună pe care colega Kienge ne-a făcut-o spre a da cuvântul comisiei. Thank you, Madam Chair. Um, um, some of the questions. Uh... Deci una dintre întrebările puse de către antevorbitor, securitatea documentelor de călătorie, cum apare în propunerea Comisiei 2012, într-adevăr am analizat această problemă pentru țările din Caraibe și am constatat că există un nivel înalt de securitate la nivelul CARICOM în, în cadrul um, în cazul documentelor de călătorie și la fel și pentru țările insulare din Pacific. Au pașapoarte electronice și mai departe. Însă, nu este o precondiție să ai un pașaport biometric ca să primești o eliminare a vizei, o exonerare a vizei. Chestiunea accesului cetățenilor din aceste țări nu este un criteriu per se, dar regulamentul menționează și nevoia securității, probleme rasiale și așa mai departe, care sunt analizate în decursul evaluării. În ceea ce privește informarea pentru celelalte țări, vreau să vă spun că acordurile cu Peru și cu Colombia au apărut și la summitul CELAC din iunie și acum Procedurile interne pot fi uh, finalizate în toamnă. Kiribati, Palau și Hanato, acordurile sunt în faza inițială. Următoarea fază este faza semnării. Cele care încă nu sunt inițiate sunt cele cu insulele Solomon, Nauru, Tuvalu, Micronezia și insulele Marshall. Au mai fost câteva întrebări Am înțeles că câteva dintre aceste documente au intrat în vigoare în mai, pentru EAU a intrat uh, pe, în mai, pentru Samoa, Caraibe și Vanuatu, tot în mai. Nu avem exact, nu avem informații concrete cu privire la numărul de persoane care au călătorit în timpul sistemului de perioade de exonerare de viză. Comisia mixtă care gestionează acest acord este definită în cadrul uh, acordului. Uniunea este reprezentată de către Comisia Europeană. El nu se reîntâlnesc foarte des. Nu este același lucru ca în cazul acordului de facilitare a vizelor, care se întâlnesc foarte des. Deocamdată procedurile sunt reciproce. Însă, conform acordului, Comisia Europeană reprezintă Uniunea. Există foarte multe întrebări vis-a-vis -vis de Emiratele Arabe Unite. Am menționat faptul că acest lucru nu apărea în propunerea Comisiei, ci a fost introdus în cadrul negocierilor de către colegislatori. Serviciul European de Acțiune Externă a făcut o evaluare cu privire la situația respectării drepturilor omului în această țară. Dacă vor mai fi alte țări, aș dori să vă subliniez, să vă atrag atenția spre faptul că Comisia e posibil ca până la sfârșitul anului să propună transferuri între listele pozitivă și negativă, în ambele sensuri. Până la sfârșitul anului vom înainta astfel de propunere. Mulțumesc! Vielen herzlichen Dank für die Mulțumim pentru informații. Maria, mai dorești să adaugi ceva? Just pour uh, remercier. Aș dori să mulțumesc Comisiei și colegilor pentru contribuțiile lor. Vom mai colabora cu raportul din umbră septembrie și apoi vom putea înregistra progrese. Mulțumesc. Danke dir vielmals. Mulțumesc. Da, colega Verjan, vă rog. Oui, excuse Îmi cer scuze, dar am constatat că comisia nu ne-a uh, dat foarte multe răspunsuri. Aș dori ca răspunsurile să fie mai concrete, mai ales cu privire la acordurile temporare. Ați spus că drepturile omului au fost evaluate Putem cunoaște care sunt aceste evaluări? Mi s-ar părea interesant de aflat. Uh, möchten Sie noch mal antworten, Frau Gallego? Doriți să mai răspundeți, doamna Gallego? Dacă această chestiune legată de chestiunile răspunse. Deci comisia nu a făcut o evaluare, însă avem un dialog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 Departamentul tematic pentru drepturile cetățenilor și afaceri constituționale. Avem următoarele studii. Consolidarea sistemului european comun de azil și alternative la regulamentul Dublin. Îi dau cuvântul lui Espen Bill și Margaret Ballant. Mă bucur că sunteți pe drum încoace să ne faceți un rezumat succint la acest prim studiu, după care vom vorbi de cooperarea UE cu țări terțe în domeniul migrației și un al treilea studiu ține de explorarea unor noi piste privind legislația în domeniul migrației forței de muncă, migrației economice. Mulțumesc celor două doamne că mai sunteți alături de noi atât de târziu. Ultimul punct de pe ordinea de zi înaintea vacanței de vară Deci, aveți 10 minute împreună pentru prezentare. Mulțumesc și aveți cuvântul. Thank you very much. Mulțumesc foarte mult. Este o plăcere să mă aflu alături dumneavoastră. Avem un raport destul de detaliat care va fi publicat în scurt timp și el vizează uh, ameliorarea sistemului european comun de azil și alternative la sistemul Dublin de alocare a azilanților. Prima întrebare pe care ne-am pus-o, ca urmare a studiului pe care l-am pregătit pentru dumneavoastră și pe care vi l-am prezentat în decembrie, a fost următoarea. Cum contribuie sistemul de la Dublin la sosirile nesigure de refugiați în Uniunea Europeană? Ca răspuns la această întrebare, studiul nostru se concentrează pe felul în care este cunoscut și este temut sistemul de la Dublin de către azilanți. Și ce rezultat era acest, această stare de fapt? Faptul că azilanții evită a, a, contactul cu autoritățile din statul în care intră în Uniunea Europeană. Ei se tem de utilizarea metodelor coercitive, în urma cărora ar putea fi trimiși înapoi în statele de origine, chiar și în Grecia, unde la ora actuală există o, un stop al uh, returnărilor. Apoi, avem problema sosirilor nesigure ale azilanților în UE. Și ne-am întrebat care sunt obstacolele în calea intrării sigure a refugiaților în Uniunea Europeană. În raportul nostru analizăm mai întâi persoanele care vin în siguranță în Uniunea Europeană. Acest lucru se potrivește și cu discuțiile pe care le, le-ați purtat din aur vis-a-vis de vize. Persoanele care nu au nevoie de viză, care au nevoie de viză, deci persoanele care nu au nevoie de viză pot veni de la Tunisia până în Italia cu 35 de euro sau din Tunisia până, sau din Iordania până în Italia pot veni cu 300 de euro și nu mor în Mediterana după ce au plătit între 5 și 7 mii de dolari conform estimărilor uh, ONU pentru o călătorie nesigură. Care sunt instrumentele disponibile pentru o sosire sigură în UE. Dacă e să revenim la supra obstacolelor, primul obstacol este cerința de vize, apoi sancțiunile asupra transportatorilor, firmele de transport care aduc în UE persoane fără documente adecvate. Aceste sancțiuni asupra transportatorilor sunt cele care fac ca cerințele de viză să fie operaționale. Dacă e să analizăm topul top 10 țări sursă de azilanți, doar una este o țară a cărui, a cărui național nu are nevoie de o viză pentru a intra în Uniunea Europeană. Este vorba despre Serbia. Care sunt mecanismele pe care le-am putea utiliza ca să ne asigurăm ca să asigurăm intrarea în siguranța imigranților în Uniunea Europeană? Pe de o parte, avem o soluție pe care a dezbătut-o deja, exonerarea de vize. Un european de asemenea, s-a implicat în evacuări umanitare, adresate în primul rând uh, cetățenilor europeni, dar și cetățenilor statelor terțe. Acum un an v-am vorbit despre vizele umanitare și despre felul în care ar putea funcționa acest sistem și avem câteva exemple de state membre care furnizează vize pe motiv umanitar. Și apoi avem și chestiunea rutelor de migrație existente. Dacă e să, analizăm, ne concentrăm pe țările de unde provin din ce în ce mai mulți imigranți și pe țările unde este nevoie de o viză, constatăm următoarele. De, de exemplu, sirienii și irachienii vin în lipsă de siguranță prin Mediterana pe acele bărcuțe precare, dar ucrainienii nu merg pe acolo. Ei vin prin altă uh, frontieră, frontiera verde. Când sirieni sau irachinii încearcă să treacă prin frontiera verde, să treacă în Grecia sau în Bulgaria, ONU ne raportează că ei se uh, confruntă cu tactici de violență extremă care au dus chiar și la morți și astfel ei sunt descurajați să utilizeze aceste căi mai sigure de intrare. De asemenea, în raportul nostru ni s-a cerut să ne concentrăm pe centrele de primire din Uniunea Europeană. Vă duc aminte că în fondul AMEF, Fondul pentru Refugiați, Condițiile de recepție sunt finanțate de Uniunea Europeană și am putea spune că toate centrele de primire pentru azilanți în statele membre sunt centre de primire europene. Ne îngrijorează utilizarea metodelor coercitive față de azilanți. În raportul nostru subliniem nevoia de a ne asigura că toate condițiile de primire definite în directiva condițiilor de primire, revizuire, sunt îndeplinite. De asemenea, ni s-a cerut să analizăm centrele de primire din afara Uniunii Europene. Supun din nou atenției membrilor Parlamentului European toate argumentele pentru care astfel de centre sunt în general o idee proastă și nu sunt deloc eficiente. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție. Dau cuvântul colegii mele, Madeline Garlic. Um, the second report, uh... Mulțumesc, doamnă președinte. A doua parte a raportului nostru se referă la posibilitatea înființării uh, reciproce a deciziilor pozitive de azil. La ora actuală sunt recunoscute prin regulamentul Dublin deciziile negative. Cel lucru și în cadrul uh, reîntoarcerilor. Deciziile reciproce în alte domenii sunt un concept foarte bine împământenit, de exemplu în domeniul JAI, de exemplu în ceea ce privește mandatul european de arestare sau ordinea de protecție. În mod interesant, aceste două domenii sunt mai puțin armonizate decât domeniul azilului. Cererea, deci această precondiție a recunoașterii reciproce pentru azil poate fi dedusă din articolul 78 din Tratatul de Fondare a Uniunii Europene, care cere o politică comună de azil și cere, citez, pași importanți în direcția unui statut uniform. Deci statul. Deci nevoie de măsuri pentru un sistem european comun de azil care să comprină, printre altele, un statut uniform al al azilului valabil în întreaga Uniune Europeană. Putem spune că motivele acestea sunt numeroase, motivele pentru care am, ar trebui să mergem mai către sistemul european comun de azil. Am respectat principiul liberi, libertății de circulație, am încuraja investițiile în creșterea capacității în statele membre care încă nu respectă neapărat cerințele de armonizare la nivel european. În plus, ar atenua efectele negative ale sistemului Dublin. Printre altele, acest sistem stipulează că persoanele care sunt responsabilitatea unui stat în vederea determinării statutului de azilant sunt și responsabilitatea statului respectiv în ceea ce privește protecția lor pentru o anumită perioadă de timp. Deci statul care găzduiește acea, chiar dacă statul care găzduiește acea persoană nu este statul cu care are acea persoană mai multe legături sau statul în care poate că are mai multe șanse persoana respectivă să se integreze. Așadar, există multe probleme cu sistemul de la Dublin. În raportul nostru examinăm două opțiuni pentru introducerea recunoașterii reciproce în jurisprudența europeană. Prima opțiune este să se recunoască în mod imediat uh, deciziile respective ca reciproce în momentul în care ele sunt emise. Deci, din ziua întâi, aceasta ar conferi cea mai mare cel mai mare grad de siguranță juridică și mai mare mobilitate, mobilitate refugiaților. Poate că acest, această soluție este singura metodă, cea mai bună metodă prin care putem atinge obiectivele tratatului. Însă există un risc. Ar însemna că trebuie să conferim mai multe facilități refugiaților și atunci ar fi mai atrase anumite persoane, de aceea noi considerăm că această recomandare, la fel ca multe altele din acest raport, trebuie să fie însoțită de eforturi intensificate de a crește obligațiile de azil în întreaga Uniune Europeană. O a doua opțiune pe care am propus-o noi, spre a fi analizată și dezbătută, presupune schimbări mai puțin uh, complicate, și anume uh, scurtarea perioadei după care o persoană care a primit un anumit statut de azil în un anumit stat membru poate să se mute în alt stat membru ca să ceară statut de azil. Doi ani după definirea statului. Deci persoanele respective după doi ani pot să se mute în alt stat unde poate că au mai multe oportunități de a se integra și de a avea succes. Totuși, persoanele respective trebuie să depună eforturi de a se integra în statul care le-a oferit protecție. Prevedem că în această ipoteză, ar fi posibil să menținem cerințele și condițiile care se aplică acum dreptului de a se muta în alt stat, dar se pot face excepții pentru cazurile de motive umanitare. Raportul nostru analizează apoi alternativele sistemului de la Dublin. Există mai multe posibilități aici. Prima este un pas hotărât înspre înființarea unei agenții europene de, pentru migrație, azil și protecție, care ar avea puterea de a determina, de a judeca aceste cerinți, cereri de azil, indiferent unde se află azilanții, în ce stat membru. S-ar folosi de un set predefinit de criterii, definit uh, în uh, jurisprudența europeană. O a doua posibilitate este modelul alegerii libere un model propus de către societatea civilă, de diverse organizații. Însă acest model nu este văzut cu o bună către statele membre și este improbabil să fie adoptat în climatul politic actual. O altă opțiune ar fi uh, relocarea refugiaților după recunoaștere, având în vedere proiectele actuale din Malta, și a patra posibilitate seamănă cu cea pe care o dezbatem acum, adică relocarea azilanților către alte state membre în funcție de o cheie de distribuție, de o cotă, care ține seama de factori cum ar fi populația, putere economică, capacitatea și uh, anumite legături între stat și azilant. Raportul are și o secțiune finală care analizează cum poate fi îmbunătățită cum pot fi îmbunătățite posibilitățile financiare pentru acele state care la ora actuală se află sub presiuni foarte mari, în așa fel încât nu pot să-și îndeplinească obligațiile. Cea mai simplă soluție ar fi să crească bugetul pentru fonduri urgente în ceea ce privește migrația și integrarea și azilul. Bineînțeles, Parlamentul știe că a crescut deja acest fond față de perioada anterioară, însă, în lumina evenimentelor recente, resursele actuale disponibile statelor membre nu sunt suficiente în, în așa fel încât acestea să facă față presiunilor cărora le sunt supuse. Apoi am, mai avea opțiunea unui fond dedicat în bugetul Uniunii, care ar avea scopul de a repara dezechilibrele financiare ar fi nevoie de o negociere vis-a-vis -vis de criteriile pentru acest fond ridicat. În toate cazurile, noi spunem că este nevoie de măsuri în așa fel încât să uh, avem puncte de referință progresive care să ne asigure că statele își îmbunătățesc capacitatea, uh, o dezbatere cu privire la criterii și așa mai departe. Vă mulțumesc. Mulțumesc. Am remarcat în special acea observație că cel mai simplu ar fi să, turnăm, să punem mai mulți bani în AMIF. Uh, eu mă lucrez și în comisia de buget și știu că sunt unii care nu sunt așa dispuși să mai băgăm bani acolo. Va fi interesant de văzut cum tratăm subiectul. Uh, nu prea mai avem timp. Colegii, colegele au întrebări? Doamna Gomez, vă rog. Foarte pe scurt doar ca să spun că problema susținerii financiare e foarte importantă. Eu știu, în țara mea, una din țările care primește mai puțin refugiați, tocmai pentru că ei nu vor să vină la noi, la fel de mult ca în alte țări, dar și pentru alte motive, să cunosc primari din zone depopulate, depopulate și după criza financiară și suntem o țară care a văzut 485.000 de oameni părăsind țara în ultimii patru ani, deci primari din zone depopulate care ar fi dispuși să primească refugiați care să se mute la noi în zonă, oameni care au nevoie sau muncitori migranți dacă ar fi susținuți în mod corespunzător, dacă primarii ar fi ajutați. Zone există, terenuri există, există chiar și locuințe. Iată o întrebare crucială care merită urmărită și noi în Parlament am putea insista încurajând ca această cheie de distribuție să devină acceptabilă. Mulțumesc, Ana. Colega Verge. Oui, merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. Doream uh, mai ales să vă adresez mulțumiri pentru munca dumneavoastră. Multe dintre recomandările formulate justifică uh, și alimentează propunerile pe care le facem unii dintre noi aici. Doream doar să fac un fel de glumă Chiar și apropo de ce a spus doamna Holmeier, e mai ales la Consiliu și în statele membre că trebuie să um, <laughs> vorbim despre o altă cheie de distribuție a fondurilor. Deci poate că merită să mergeți și dumneavoastră în statele membre și să convingeți pe unii, pentru că tocmai în ce privește această cheie de distribuție nu reușim să deblocăm uh, negocierile între Parlament și Consiliu, dar știu că nu este treaba dumneavoastră. Mă alătur celor spuse de Ana. În Franța am avut experiențe pozitive, mai ales în niște sătuce. Și deci tot ceea ce ține de cooperarea regională, aproape la nivel comunal, funcționează foarte bine. Deci ar putea permite să deblocăm lucrurile pentru că cifrele absolute sunt greu de um, prelucrat, dar uh, când uh, lucrăm pe scară mai mică, poate mm, ne dăm seama cum putem să evoluăm pe aceste chestiuni care acum sunt blocate. Colegin Valero. Colega Valero. Mulțumesc. Cred că ești foarte bine să vă ascultăm, să vedem uh, ce soluții ați prevăzut lipsesc câteva lucruri. Condițiile de primire în statele membre. Dacă avem solicitanți de azil și refugiați, ei pot alege țara și ar fi bine să ținem cont de preferințele acestora, de dorințele lor și atunci condițiile trebuie să fie la, moment, la nivelul potrivit. Uh, le relazioni che sunt Doamna King, mulțumesc, mulțumesc și eu pentru acest uh, studiu. Ce ne-ați prezentat dumneavoastră astăzi este foarte util, mai ales pentru munca pe care o depunem aici la Parlament. Avem această politică cu abordare cuprinzătoare pentru regiunea Mării Mediterane și nu ne trebuie asemenea recomandări bine argumentate precum cele din sudul dumneavoastră. Un alt punct pe care doream să-l subliniez este că trebuie să lucrăm mai mult în ce privește schimbul de bune practici. Dumneavoastră ne-ați dat deja niște exemple, mai ales ultimul mi-a plăcut, de se vorbea despre fonduri. Dacă ne străduim să folosim mai bine resursele și ne inspirăm din exemple pozitive din uh, teritoriu, putem să facem și economii atât în ce privește procedurile, cât și în ce privește um, introducerea unei noutăți în sistem, dar care, nu e, care se inspiră deja din ceva ce a fost deja testat. Sperăm că așa să putem să ajutăm și acele state membre care întâmpină dificultăți. Încă ceva despre resurse. Cred că trebuie să se facă reforme în sânul fiecarei țări, pentru că e nevoie de luptă împotriva corupției, împotriva criminalității organizate. Numai așa am putea să responsabilizăm mai mult uh, pe cei care um, gestionează aceste fonduri și să nu uităm că resursele care sunt destinate imigranților și refugiaților deseori ajung în mâinile altora și mm, toate acestea alimentează populismul și instrumentalizarea ideologică. Pentru că se trimit mulți bani, dar care nu ajung la destinatar. Închei vorbind despre recunoașterea reciprocă a sistemelor de azil, care ă, pe noi ne interesează și o să încercăm să îl dezvoltăm. Mulțumesc. Mm, Aș face și eu două observații. Odată, faptul că relocarea nu a apărut deloc se pare ciudat pentru că relocarea e unul din cele mai importante instrumente din mijloacele legale. Posibilitate pe care le oferim uh, imigranților să vină în Europa. Și apoi, dacă ne uităm și la perspectiva statelor membre, cum le putem susține, sistemul de la Dublin uh, nu reușește să ajute statele membre unele au un sistem inexistent, altele au sisteme funcționale și aici ar trebui văzut dacă nu există o posibilitate de integrare, de primire. Sunt două observații pe care le-aș menționa și v-aș da cuvântul pentru o scurtă rundă de concluzii. și apoi să continuăm. Da, mulțumesc. Foarte util. Cred că bunele practici sunt foarte importante. O voi lăsa pe Medlin să se refere la utilizarea resurselor, un lucru care ne interesează, la fel și recunoașterea reciprocă. Problema relocării am tratat-o la privire la vizele umanitare. Ce facem cu un sistem care să permită oamenilor să obțină vize pentru a veni în Uniunea Europeană pentru a depune aici o cerere de azil? Mulțumesc. Da, cât privește rezerva de a aloca resurse mai mari, e un subiect care e tratat și în uh, Consiliu. redistribuire. E un aspect crucial, o tendință pe care, în care nu reușim să vedem provocările cu care se confruntă Uniunea. O provocare colectivă. Statele membre nu pot limita asta prin acțiuni unilaterale. Cred că dacă s-ar aprecia mai mult acest lucru, ne-ar ajuta să înțelegem să înțelegem că resursele trebuie distribuite acolo unde sunt necesare, ceea ce nu corespunde întotdeauna țăril, dorințelor țărilor. Am văzut asta cu problemele Germaniei și ale altor țări din nord cu primirea refugiaților nu mă refer doar la situația actuală uh, cu cei care sosesc pe mare, ci și în rest. Cât privește condițiile de primire, raportul conține o serie de recomandări detaliate, vorbește de standarde uh, de primire, Parlamentul a contribuit la acestea vorbește despre cum s-ar putea face acest lucru la nivel național, ci și o utilizare mai mare. Susținerea ne-am dorit și prin biroul de azil. Raportul conține și o analiză a propunerii Comisiei pentru relocare Trebuie să se țină cont mai mult de intențiile și voința solicitanților de azil, nu doar pentru că au element de drepturile omului, ci și ca realitate practică. Pentru că, după părerea noastră, una dintre marile probleme ale sistemului de la Dublin a fost să nu țină cont de dorințele și intențiile oamenilor, iar în concluzie, mulți dintre solicitanții de azil nu respectă regulamentul și pleacă mai departe, deși regulamentul încerca să limiteze tocmai acest fenomen. Cât privește recunoașterea reciprocă, știm că președinția italiană a tratat acest subiect anul trecut. La momentul respectiv nu a primit nivelul de angajament pe care și l-a dorit și atunci noi în raport am menționat acest aspect nu ca subiect politic, ci ca întrebare tehnică, încercând să vedem care pot fi consecințele ne-am uitat la două căi juridice. Noi considerăm că e un punct care face parte din tratat și deci Uniunea ar trebui ca pe termen scurt sau mai lung să încerce să îndeplinească acest obiectiv. Mulțumesc! Mulțumesc mult! Vă dau drumul, ca să zic așa, vă absolv de această sarcină. Vacanță plăcută! îl rog alături de mine pe Garcia Andrade și Filipa de Broica. Bei dieser Studie geht es um die EU-Kooperation mit Dritt. E vorba acum de cooperarea cu state terțe în domeniul migrației. Cei doi raportori vin în față, propun același sistem pentru prezentarea ideilor dumneavoastră. 10 minute pentru prezentarea studiului împreună, ca să avem și timp pentru întrebări. Quickly the change of names. Hmm? Could you please give me your real name because you are not Mr. De Bruyke, I was informed. <laughs> Huh? Martin. Ah, Mr. Martin, that's fine. I had Mr. De Bruyke, that's fine. So I, I'm, I'm happy to. Bun venit, domnule Martin. Cine dorește să înceapă? Vă rog. Mulțumesc. Suntem onorați să prezentăm studiul nostru preliminar aici și să vorbim în numele echipei noastre de cercetători. ținem de rețeaua Odiseus pe migrație și azil și în special pe echipa multidisciplinară, profesor Filip de Bruiker, colega Cristina Martasă, colegul meu, Martin și mine. Studiul nostru e compus din următoarele elemente. Începem cu contextul, provocările politice și de migrație care necesită un răspuns clar din partea UE, implementarea migra- ă, proiectului global de migrație și mobilitate. Tratăm o serie de întrebări despre distribuirea competențelor interne între UE și statele membre și coordonare intrainstituțională. Apoi, o imagine de ansamblu, migrație și azil, instrumente de finanțare și așa mai departe. Avem uh, învățăminte, bune practici din cooperarea statelor membre cu state terțe și o a doua parte cu privire la elaborarea, evaluarea acestor forme de cooperare. Vom avea trei dimensiuni diferite, obiective, dimensiunea funcțională, avantaje, dezavantajele instrumentelor și domeniile cu îmbunătățiri coordonarea instituțională, deci dimensiunea instituțională. Studiul se va încheia cu o prezentare pe scurt despre Maroc, Tunisia și Moldova. În această etapă preliminară am dorit să vă spunem câteva concluzii inițiale. Eu mă voi concentra pe instrumente de cooperare politic. Colegul meu se va referi apoi la aceste acțiuni și vom încerca să și răspundem întrebărilor specifice pe care le-am primit de la dumneavoastră înainte acestei sesiuni. La prima parte, această imagine de ansamblu, am împărțit textul conform naturilor, deci instrumente politice, dialogul regional, parteneriate de mobilitate, agenda comună pe migrație și mobilitate, apoi instrumentele juridice, clauze de migrație și un acord de readmisie, facilitarea vizelor, eliminarea vizelor, instrumente operaționale, programe de protecție regională, versiunea nouă, Frontex și acțiuni EASO. După ce am definit acest, uh, aceste elemente, măsurile de implementare, studiul trece la o analiză comparativă a conținutului, a măsurilor de implementare și analizează instrumentele comparându-le cu obiectivele GAM. Tabelul e în studiul nostru. În acest sens, aceste dialoguri regionale, bilaterale, parteneriate de migrație și așa mai departe sunt singurele instrumente care dau o natură comprehensivă prin care diferitele priorități sunt tratate în mod simultan într-un instrument unic. Primul pilon e prezent în astfel de acorduri și în uh, elemente a vizelor, dar nu există niciun instrument cu privire la facilitare reală a acestor oportunități de migrație legală, cel puțin nu la nivel european. Al doilea pilon e cel mai integrat, se concentrează clar pe readmisie, pe gestiunea frontierelor, Interpreții vă mulțumesc. Al doilea pilon e cel mai integrat, concentrându-se clar pe readmisie gestiunea frontierelor. Se întâlnește în acorduri de admisie, acorduri Frontex și în acorduri de cooperare, la fel cu aceste clauze comune. Pilonele 3 și 4 maximizează impactul și promovează protecția internațională nu primesc uh, suficientă atenție, nu sunt operaționale suficient, apar în ADPP-uri și numai în activități EASO, însă pe lângă instrumentele comprensive, la fel și la punctul 4, la pilonul 4 despre protecție internațională. Ceea ce privește natura instrumentelor, vedem că aceste instrumente comprensive în natură politică, asigurând participarea statelor membre, pe când Anumite instrumente sunt fie obligatorii din punct de vedere juridic sau operaționale adoptate de UE, eventual cu competențe exclusive pe viză sau readmisie. E drept că nu e o diferență prea mare între a avea instrumente politice și acorduri obligatorii din punct de vedere juridic, pentru că astfel de elemente pot fi încorporate în tot felul de tipuri, se vede în clauze de gestionare a frontierelor, în acorduri politice. Aceste parteneriate de mobilitate, deși sunt diferite în natura lor, ar putea avea aceleași efecte până la urmă. Concluziile pe care vi le putem pune la dispoziție cu privire la această privire de ansamblu este că, ținând cont de faptul că aceste obiective materiale sunt identice corespunzând gam. Aceste elemente pot fi considerate ca suprapunându-se în cooperare atât pentru state din Est cât și pentru state din Africa. Ei există și alte elemente, vorbim de construcția de capacități, protecția migranților, elemente care se regăsesc în diferite programe și instrumente. Chiar și în dialogul de liberalizare a vizelor la diferite niveluri de intensitate. Nu există suficientă implicare din partea statelor membre toate aceste instrumente, ceea ce se regăsește în dialogurile regionale și uh, parteneriatele de mobilitate trebuie tratate prin măsuri diferite. În dialogul regional ne-am putea gândi la mai puține acțiuni, dar mai orientate. Putea exista opțiunea eliminării anumitor dialoguri care nu aduc plus valoare, dar asta ține și de perspectiva de afaceri interne și perspectiva externă pe de altă parte. De asemenea, nu există suficiente fonduri pentru participarea la aceste dialoguri. Cât privește parteneriatele de mobilitate, inițiativele statelor membre ar putea fi înlocuite cu grupuri de state membre cu acțiuni directe încurajate de fonduri europene, concentrându-se pe proiecte multilaterale care să asigure o plus valoare și nu doar ca și până acum se includă inițiative bilaterale care există deja în desfășurare în anumite cazuri între un stat membru și un stat terț. Un nivel uh, special aici, ați avut deja un element, implementarea nu pare prea echilibrată, parteneriatul de mobilitate ar trebui să includă și alte inițiative, întărirea proiectelor de protecție a refugiaților și sporind numărul de propuneri migrație. Ar trebui oferite mai multe resurse pentru a ajunge la parteneriate mai clare. Am putea găsi mai multe soluții pentru aceste provocări. Există un uh, interes variabil din partea partenerilor, poate n-ar strica să înlocuim consultările cu un proces de negociere clar și în încheiere m-aș referi doar la programele de protecție regionale care au interesat Comisia. Sunt definite prea larg și apar probleme în evaluarea impactului lor, ar putea să fie și o lipsă de coordonare cu politicile de ajutor umanitar în anumite țări, o lipsă de responsabilitate locală și o lipsă de vizibilității UE în finanțarea acestora. Unele proiecte sunt uh, aplicate de UNHCR, o componentă slabă de relocare. E drept că în mare îmbunătățesc capacitatea autorităților, dar impactul pare limitat cel puțin pentru proiectele regionale. Măsurile noi au o altă componentă, au fost sporite fondurile și există o implicare mai mare a statelor membre decât până acum. Și totuși domeniul de aplicare e foarte larg, s-ar putea să se piardă scopul Așteptăm consolidarea acestui proiect. Deși câteva aspecte specifice s-ar putea fi îmbunătățite, altele ar trebui elaborate, trebuie să investim timp și efort în a asigura că sunt implementate cum trebuie și că garantăm un impact astfel încât acestea să-și atingă obiectivele și că au efecte asupra partenerilor noștri și a indivizilor. Și în încheiere, acum voi da cuvântul colegului meu. Spaniol, cu respectul a losin. Mulțumesc că voi vorbi în spaniolă. În ceea ce privește cooperarea externă, în ceea ce privește problema aceasta, acesta este rezultatul unui lung proces în care imigrația și azilul au căpătă din ce în ce mai multă importanță drept parte a cooperării externe a Uniunii Europene. Acoperarea atât pentru dezvoltare, cât și cooperarea cu caracter mai politic și consecința care este. După cum puteți vedea acolo, avem patru direcții generale sau servicii ale Comisiei Europene care sunt foarte active în acest domeniu, DEFCO, HOME, NIR și Serviciu European de Acțiune Externă. Avem foarte multe instrumente pentru o singură țară, o țară partener care dorește să coopereze în materie de migrație sau azil. Pot fi identificate până la 15 sau 16 instrumente financiare diferite pentru a finanța acțiune în acest domeniu. Astfel, vizibilitatea este limitată și uneori există chiar și suprapuneri. În ceea ce privește perioada 2014-2020, principalul instrument este noul program tematic de bunuri publice și obiective globale. În cadrul acestui uh, program tematic avem 344 de milioane de euro pentru acești 9 ani, 50 de milioane de euro pe an, o sumă un pic mai mică decât în uh, perioada financiară anterioară. Toate celelalte fonduri pe care le vedeți acolo fondurile geografice, instrumentul de cooperare pentru dezvoltare, fondul de azil, migrație și integrație DG Home, fondurile de securitate internă, poliție și frontieră, instrumentul european de vecinătate, nu pot fi, nu pot determina ex ante dedic, uh, cantitățile dedicate uh, migrație, deoarece depinde această evaluare de în aplicare concretă a acestor proiecte. Și în cazul fondurilor geografice, Etiopia, Maroc și Nigeria sunt singurele țări uh, care consideră că migrația este o prioritate în cooperarea lor cu Uniunea Europeană. Însă, de multe ori, uh, problema aceasta apare în ce în ce mai mult în uh, cazul statelor terțe. Avem câteva puncte de vedere în ceea ce privește importanța acestui subiect. Datele DEFCO de cooperare pentru dezvoltare sunt cele mai dezvoltate aici. Până în 2013 nu ne este clar ce cantități corespund cooperare externe. Vedem 100 de milioane de euro pe an până în 2013, sumele au, s-au menținut la suma respectivă, au crescut un pic, 55, 50, 50, 55 de milioane în funcție de an sunt pentru azil, iar restul sunt pentru programe geografice între 2009 și 2011, după cum vedeți. Suma a crescut foarte mult datorită programelor de gestiune integrate a frontierelor în estul Europei, în urma parteneriatului pentru mobilitate. În următorul slide, următorul grafic, avem uh, prioritățile geografice de cooperare externă ale Uniunii Europene în materie migratorie, Puteți constata din acest grafic că avem 20% culoarea mov, estul Europei. Următoarea culoarea cea roșu burgund este estul Africi, vestul Africii și culoarea mai galbuie este Africa subsahariană. Aceste trei țări obțin 63% din fonduri în timp ce Asia și mai ales America Latină primesc fonduri foarte puține. Și, în ultimul rând, pe ultimul slide avem un grafic care arată distribuția acestei fonduri între 2004 și 2011 pe priorități tematice. Aproximativ 30% sunt destinate pentru controlarea imigrației ilegale, 22% protecție internațională și azil, 24% imigrație și dezvoltare, aici include foarte multe aspecte și doar 14% migrație legală și 10% drepturile migranților. Ar trebui să spunem că aici intră, de exemplu, campanii de informare, care au drept scop ultim protecția drepturilor imigranților, dar nu îi protejează în mod direct. Acestea au fost toate, bineînțeles, în cadrul studiului încercăm să coroborăm aceste date cu cele de la DGCOM, de la DGHOM. Nu este simplu, deoarece de multe ori nu avem informațiile elementare de care avem nevoie ca să facem o analiză, dar cel puțin în cazul DEVCO le avem. Vă mulțumesc! Vielen herzlichen Dank zunächst einmal. Mulțumesc pentru cele două prezentări. Cine are întrebări? Ana? Thank you. Um, my experience... Mulțumesc! <clears throat> Mi-aduc aminte când am fost numită raportor pentru Libia pe vremea lui Gaddafi și mi-aduc aminte cum negocia Uniunea acorduri și totul depindea de acordul de readmitere. Și ce puțin înțelegeam care era miza politică ce puțin înțelegeau statele membre. Era groaznic. Pentru că atunci când discuți cu un regim, precum regimul Gaddafi, care abia eh, expulsase pe reprezentanții în altul refugiat ONU și îi trata complet pe refugiați și ce se întâmplă acum nu e nimic anormal, e la fel ca pe vremea lui Gaddafi. Deci m-a șocat această lipsă de principii și de înțelegere. Nu cred că s-a schimbat mare lucru și acum constatăm aceeași lipsă de principii și aceeași lipsă de voință de a ține cont de nevoile celor care se îndreaptă către noi. Care sunt căile legale Există vreun stat membru care are căi legale de migrație? Cum stau lucrurile în ce privește căile legale de imigrație? Doamna Chienge, vă rog. Grație. Mulțumesc, mulțumesc și eu autorilor uh, acestui studiu pentru intervenție. Totuși, eu cred că mai aveți uh, ceva muncă de făcut. Deocamdată nu este foarte clară legătura dintre imigrație, azil și cooperarea internațională. Vedem deja acest lucru la nivelul statelor membre, unde Ministerul de Interne, Ministerul de Externe, care are răspunderea pentru cooperare, nu lucrează împreună cu Ministerul de Interne, au programe diferite. Și atunci mă întreb, cum poți să incluzi o temă atât de importantă la un alt minister atâta timp cât primele două existente nici măcar nu au o politică integrată, coroborată. Un alt subiect pe care doream să îl prezint. Tinerii. Tinerii joacă un rol important în cooperarea internațională. Noi, dacă e să facem ceva, mai ales ca să mai ales ca să um, ieșim din acest impas al uh, imigrației ilegale și pentru a ajuta pe oameni să rămână în țările lor și să participe la dezvoltarea țărilor lor, e bine, trebuie să acordăm atenție tinerilor, pentru că uh, procentul lor este foarte mare și media de vârstă în țările din Africa subsahariană este um, scăzută și știm că de acolo provin majoritatea imigranților. Deci cred că prin uh, intermediul cooperării putem să schimbăm criteriile, obiectivele pentru a investi în capacitatea antreprenorială, în capacitatea tinerilor um, la fața locului de a um, asimila um, cunoștințe, competențe și nu se face nimic. Să nu uităm că majoritatea celor care ajung pe bărci aici sunt tineri. Acest lucru ar trebui să ne interpeleze și să ne facă să înțelegem că ceva nu funcționează. Dacă tot avem acest instrument, atunci să-l vedem din prisma uh, evenimentelor recente, faptul că tinerii fug. Cum putem să-i sensibilizăm pe tineri? Cum putem să le dăm această capacitate de bună guvernanță? Pentru că degeaba le dăm fonduri dacă acolo rămân la putere regimuri dictatoriale, dacă uh, există corupție, dacă sunt lideri care rămân la putere ani în șir. Deci ar trebui să sprijinim o nouă clasă uh, cu aceste fonduri. Și e păcat că nu există o coroborare, cum spuneam. Acesta este apelul pe care îl lansez eu. Cum să facem ca să avem o politică integrată între politica internă și politica externă? Închei aici. Știu, pe mine mă pasionează foarte mult acest subiect. Uh, și vreau să știu cum putem să mm, ne ocupăm de cauzele profunde. Ich darf jetzt die beiden. Mulțumesc. Vă rog ca următorii vorbitori să fie succinți pentru că mai avem încă un studiu și ar fi bine să avem timp pentru acela. Mulțumesc. Valero, Giuliu. Voi ser muy breve. Tengo una pregunta. Foarte pe scurt, am, am o întrebare cu privire la Maroc și fondurile pentru Maroc. Ce garanție avem că acele fonduri nu sunt utilizate pentru a finanța zidul din uh, teritoriul ocupat. Colegi Iurec. <clears throat> Ce am să... Domnul Iurec, vă mulțumesc. Vreau și eu să pun o întrebare. Am auzit mult despre partea financiară a lucrurilor, dar eu vreau să pun o întrebare despre partea practică a fenomenului imigrațional. Ce se întâmplă cu imigrația din țările din uh, Codul Africe către um, um, Arabia Saudită? Și ce se întâmplă uh, în cazul cooperării cu Etiopia? Este o cooperare care îi privilegiază pe refugiații creștini din Eritrea? S-a făcut ceva concret acolo? Vreau de asemenea să-mi dați informații despre cum putem să îi ajutăm concret pe refugiații din țările terțe? Mulțumesc. Ich mache jetzt noch den Abschluss. Și în încheiere. Spuneați că în Africa nu există doar țări sărace, ci și o serie întreagă de țări bogate, ci că relocarea când vorbim la, despre 52 de milioane de refugiați, atâția oameni sunt de refugiați, 52 de milioane sunt plecați, ce inițiativă există pentru relocare, ce șanse ar avea pe continentul african, dată fiind dimensiunea aceasta mare a catastrofelor? În ce măsură am putea oferi ceva în cooperare cu Uniunea Europeană pe lângă treaba pe care trebuie să ne o facem oricum pentru a ajuta oamenii și ai primit la noi. Ok. Uh, eh, rapidamente. Da, foarte pe scurt. În primul rând, da, este un studiu al procesului și chiar astăzi, înainte de această reuniune, am discutat cu unii dintre colegii noștri tocmai problema următoare. Cum să garantăm o mai bună coordonare între instituții, în problematica migrației în Uniunea Europeană și în Comisia Europeană, mai ales între DigiCom și DG DEFCO, care au logici diferite care, și acest lucru se constată și pe teren. Raportul nostru vorbește îndelung despre această problemă. Obiectivul, bineînțeles, este acela de a compatibiliza două lucruri diferite, obiectivele țărilor partenere din Sud și îndeplinirea obiectivelor politici migratorii europene. În ceea ce privește tinerii, în primul rând, migratorii 80% dintre ei au între 18 și 30 de ani. Așadar, în mod evident, este, în mod obiectiv, un grup foarte important. Pentru mine, mi se pare că o chestiune practică foarte importantă este că agenda europeană pe imigrație nu există, că în ea nu există un pilon pentru imigrație și dezvoltare despre, despre imigrație se vorbește doar despre o problemă care, ca despre o problemă care trebuie gestionată în Europa, nu în exteriorul Europei. Și apoi se face referire la contextul inegalităților globale, dezvoltarea drept ceva strâns legat de migrație. În ceea ce privește Marocul, eu aș spune că Principalul risc de deturnare de fonduri în cooperare internațională, în mod uh, intenționat, din partea unui guvern este în ceea ce privește fondurile bugetare. În cazul Marocului și Ucrainei, acestea sunt cele două țări din lume, unde în trecut au existat programe, programe de sprijin bugetar în materie de migrație. Ele au fost limitate, însă au fost întrerupte și nu au mai fost continuate. Așadar, aș spune că, la ora actuală, riscul ca inclusiv programele de control la frontieră să financeze un control de frontieră în Sahara Occidentală sau un zid, nu există, deci acest risc nu există. Poate că în trecut a existat acest risc, dar nu cred că la ora actuală este posibil. Ultimele două întrebări se referă la migrația sud-sud și Etiopia. Cred că Uniunea Europeană a dat un bun exemplu. Acum un an și două luni, Arabia Saudată a întors 100.000 de etiopieni, 110.000 dacă nu mă înșel. Și Uniunea Europeană s-a mobilizat pentru a-i ajuta pe acei 110.000 de oameni și pentru a le oferi perspective în Etiopia, în măsura posibilului. În cadrul cooperării pentru dezvoltarea a Uniunii Europene există din ce în ce mai multe situații în care Uniunea Europeană nu doar cooperează cu privire la fluxurile sud-nord, adică înspre Europa, ci contribuie și în cazul gestiunii mai bune a fluxurilor migratorii sud-sud. Cred că este un lucru care trebuie luat în seamă și nu trebuie să uităm de el în negocierile și dezbaterile europene cu privire la migrație și azil. Ultima întrebare, Africa. Există într-adevăr țări bogate și țări sărace, însă chiar în rândul celor mai uh, bogate țări, ele pot fi sursa imigranților. Nu cred că din Sudul Africii, dar uh, cel puțin uh, Nigeria și Algeria sunt țări sursă. Cred că pur și simplu nu există voința politică din partea acestor țări de a rezolva această problemă. Și nu există voință politică nici din partea Uniunii Europene ca să ofere un pachet suficient de atrăgător, în așa fel încât țările respective să se ocupe de problemă. Există anumite cazuri specifice. Marocul, de exemplu, a adoptat o nouă lege de azil, o nouă politică de imigrație, care este un model pentru întreaga regiune. Pe de o parte, deci, cred că este o problemă cu voința politică în cazul țărilor mai bogate din Africa, dar pe de altă parte există și lipsă de capacități din partea Uniunii Europene în vederea oferirii unui pachet de unui pachet uh, atrăgător pentru țările respective just one minute to, to add the two comments. Vreau să adaug două comentarii și să răspund la unele dintre întrebări. Ați vorbit despre lipsa de înțelegere a situației politice. Eu cred că acest lucru este legat și de faptul că avem nevoie de mai multă coordonare la Comisia Europeană, între Comisie și Serviciul European de Acțiune Externă, pentru că deseori atunci când apar situații de criză, sunt trimiși uh, um, ofițeri de serviciu și funcționar suplimentar, dar uh, nu știu cine poate să aibă o viziune de ansamblu și mm, o idee clară a strategiilor. În ce privește căile legale uh, pentru cei care doresc să imigreze din aceste țări, din câte știu eu, toate statele membre au abandonat progresiv toate aceste forme de protecție Până și Elveția și-a modificat legea. Și oricum și în raportul precedent a vorbit despre căile legale. Ați vorbit despre faptul că există diferite ministere și nu se face o politică integrată. Da, este surprinzător pentru că un parteneriat de mobilitate uh, uh, presupune coordonarea în țările terțe atunci când uh, o țară terță semnează un asemenea parteneriat de mobilitate cu statele membre. Ar fi trebuit să existe un efect identic și în statele membre, însă ar trebui să existe un mecanism astfel încât statele membre să dea informații despre ce fac la nivel bilateral, chiar când este numai de competență națională. Ține de principiile cooperării loiale și ar trebui să avem un asemenea mecanism ca să garantăm cooperarea între statele membre, dar și între ministerele din același stat membru. let it there. thank you very much. It's been a real pleasure. Mulțumesc, mă opresc aici. Da, îmi pare rău că vă întrerup, dar mai avem încă o prezentare din partea domnului Martin. Și dacă nu o facem în următoarele 10 minute, nu mai avem niciun fel de posibilitate pentru că interpreții vor pleca. Mulțumesc. And, uh, the floor is uh, to you. Okay. I, I will very, very brief. In this case, the study is... Am să fiu foarte succint în acest uh, domeniu. Avem deja un proiect foarte avansat. Va fi gata la sfârșitul lunii. Raport al Centrului de Um, studiu al imigrației, unde eu sunt profesor, au fost implicați și economiști și avocați. Ideea este să um, concretizăm această abordare cuprinsătoare pe care ați mai pomenit-o a imigrării și ne ocupăm și de imigrația legală. În Europa există acest paradox pentru că avem nevoie de imigranți economici, dar nu avem uh, căi legale pentru că aceștia să ajungă în Uniunea Europeană. Aceasta este structura raportului, așa cum arată el acum. Șase capitole, șase întrebări. Am să fac câte un comentariu succint pentru fiecare dintre ele. Deci o fi foarte rapid. Mai întâi, de ce avem nevoie de legislație uh, UE în ce privește munca um, imigranților. Imigrația pentru muncă. Este și o consecință a libertății de circulație în UE. Nu poți să ai libertate de circulație dacă nu ai și o legislație în domeniul muncii care să fie cât de cât comună. Nu ai o piață comună a muncii. Și chiar dacă se face în mod progresiv, s-ar putea evita uh, multiplele disfuncționalități uh, care au un impact economic. A doua întrebare, al doilea capitol, care sunt lacunele identificate pe piața muncii din Europeană și care sunt uh, nevoile migratorii pe viitor. Există o întreagă bibliografie pe acest subiect. Răspunsul este dacă Europa are deja nevoie astăzi de uh, imigranți care să vină să muncească și, în mod paradoxal, mai degrabă mână de lucru necalificată decât calificată, contrar ideilor preconcepute. Nevoile sunt diferite de la o țară la alta. Nu sunt aceleași nevoile în țările din Sud, mai ales acum în mijlocul crizei, decât în țări precum Austria, Germania, sau alte țări bogate din Uniunea Europeană, din cele 20 de um, meserii identificate de Comisia Europeană, doar 12 uh, sunt meserii pentru care este nevoie de imigranți cu um, Um, bine calificați, restul sunt meserii pentru care este nevoie de imigrați necalificați, vorba de acele meserii pentru care e greu să se găsească mână de lucru în Europa. În ce privește cadrul legal, ar trebui să fie unul unde să existe categorii, să existe, de exemplu, um, acest sistem de uh, permis de ședere pentru transferurile intracorporatiste, pentru um, cei care vin pentru studii și apoi pot să rămână să-și caute un loc de muncă. Oricum există instrumente care sunt foarte puțin folosite și sunt complet irelevante pentru fluxurile de migrație care ajung acum în Uniunea Europeană. Acest lucru se întâmplă deoarece fiecare stat membru are o marjă discreționară uriașă în aplicarea lor. O bună abordare ar fi ca ele să fie armonizate sau să existe o abordare unitară în ce privește imigrația pentru muncă. A patra secțiune, impactul uh, politicilor europene este marginal pentru că această politică practic nu există. și nu se ține cont nici de imigranții care sunt în Uniunea Europeană deja pentru că au venit datorită um, politicilor de reîntregire a familiei, pentru că sunt refugiați, azilanți sau studenți. Ei ar trebui să intre în această definiție a um, imigrației pentru muncă. De aceea vorbim noi despre abordare cuprinzătoare a chestiunii imigrației. A cincea secțiune, agenda în ce privește imigrația, răspunde nevoilor legislative în ce privește mm, imigrația pentru muncă. Răspunsul este nu, pentru că nu se ocupă de aspectele principale, cum să se împace mobilitatea în cadrul UE pentru cetățenii UE și imigrația internațională. Singura abordare pe termen lung în, din această agendă este acest sistem bazat pe puncte, dar care nu are cum să răspundă uh, situației din Europa. Dăm mai multe detalii în raport în acest sens. Oricum, această agenda europeană pentru e, imigrație este o bună oportunitate ca să se discute despre toate aceste puncte. În sfârșit, acea a șasea secțiune, noi identificăm aici 18 noi căi de imigrație către Uniunea Europeană și analizăm pentru fiecare dintre ele punctele pro și contra, felul în care se adaptează nevoilor de pe piața muncii din Europa, și dacă sunt fezabile pe plan politic și economic. Acestea sunt cele șase secțiuni din uh, studiul nostru. Vorbim, bineînțeles, despre aceste căi legale de imigrație, să se împarce cererea cu oferta, să se optimizeze folosirea migrației deja existente, cum spuneam, cei care au venit să facă studii, în cadrul reîntregerii familiei și așa mai departe, să se deschidă noi canale, noi de imigrație legală, să existe o corelație între cooperarea externă, politica externă europeană și politica de imigrație și politica din domeniul muncii, nu există, din păcate, o urmărire sistematică a politicilor. noch eine Chance bekommen sollen. Dacă cineva mai are o întrebare, acum e momentul, dar foarte pe scurt, vă rog. Bardzo dziękuję. Krótkie uwagi. No, o czym my właściwie mówimy? Jeszcze pięć lat... Da, mulțumesc, am doar câteva remarci pe scurt. Despre ce vorbim, practic? Acum câțiva ani, un grup mare de state membre UE limita posibilitatea de a lucra, de a se lucra legal pe teritoriul lor pentru alți cetățeni europeni. Avem fluxuri de migrație majore pe plan intern. Doamna Gomez a vorbit despre 500 de mii de cetățeni portughezi care au părăsit țara sa în ultimii, ani, în ultimii ani. Dacă e să vorbim despre emigrarea din Bulgaria din România, uh, sunt foarte multe persoane care neliniștesc populația din Regatul Unit. Există neliniști cu privire la toate aceste fluxuri migratorii. Cum puteți compara aceste fluxuri interne de migrație cu fluxurile externe? Pentru că există piedici în calea solidarității în rândul cetățenilor europeni. Ajutorul umanitar este diferit. Da. Ana Gomez. Da, doream să pun în context aceste 485.000 de persoane care au plecat din Portugalia. Majoritatea sunt portughezi cu calificări deci probabil nu vor ajunge în categoria emigranților, ci în categoria expatriați. Dar sunt totuși persoane care au plecat din țară și de ce pleacă din țară? Pentru că nu găsesc lucruri de muncă în țara lor, din cauza crizei, din cauza autorităților. Ar prefera să rămână în Portugalia, să trăiască în Portugalia, vă sigur. Dar în același timp, au fost foarte mulți imigranți pentru că în ultimii ani Portugalia a fost o țară care a primit imigranți din alte țări, din Ucraina, din Moldova și din alte țări. Pe lângă Africa și Brazilia, bineînțeles. Așadar, acești oameni care au plecat sunt primii care au plecat în timpul crizei și acum anumite zone din țară sunt depopulate și au nevoie disperate de oameni. Este o veritabilă problemă. Avem nevoie de imigranți. Avem imigranți este ridicol că guvernul nostru nu realizează acest lucru, sau dacă își dă seama de acest lucru, nu ia măsuri în așa fel încât să permită intrarea legală și sigură a imigranților. O scurtă observație. Solurile medicale din Portugalia erau foarte căutate în Regatul Unit pentru că sunt o pregătire foarte bună, știu din propria experiență. Domnul Martin, vă rog. Am trei comentarii rapide. În primul rând, că vorbim despre migrație legală și raportele se fac din acest punct de vedere, vorbim despre interesul propriu al țărilor Uniunii Europene. Nu vorbim despre cooperare, nu vorbim despre solidaritate, vorbim despre satisfacerea nevoilor pieței forței de muncă din, Uniunea, de euro, din statele membre. În al doilea rând, este o chestiune politică foarte delicată, cu toții știm acest lucru. Obligația noastră ca cercetători este să ne asigurăm că informația corectă este compilată și este transmisă mai departe și folosește drept bază pentru politici. Nu se întâmplă mereu acest lucru și, în al treilea rând, ca să răspundă succesul dumneavoastră și cu această închei, o dintre concluziile cheie din studiul nostru este că trebuie să găsim mecanismele necesare pentru a lega circulația internă a cetățenilor europeni cu circulația externă a cetățenilor către și dinspre Europa. Din punct de vedere economic și pentru angajatorii în Uniunea Europeană, deci germanilor, angajatorilor germani este ire irelevant dacă muncitorul eficient vine din Portugalia sau din uh, Maroc, atâta vreme cât are metode legale de a rămâne în țară. Aceasta este opinia mea și felul în care am judecat eu uh, perspectiva globală a migrației forței de muncă. Vă mulțumesc. Erstmal vielen herzlichen Dank. Sie gewinnen den Mulțumesc. Primiți un premiu pentru cele mai precis inform, uh, rezumate informații transmise rapid și da, interpreții primesc premiu pentru cea mai rapidă interpretare de astăzi. Mulțumesc tuturor! punctul diverse în caz că mai are cineva vreo doleanță înainte de vacanța de vară. Acum e ultima șansă. Astfel, tuturor vacanță plăcută. Sper că vă întoarceți uh, odihnit. Ne revedem pe 3 septembrie la ora 9. Sănătate și să ne vedem cu bine. Thank you so much. <laughs>